succes în Europa în general, a contribuit la o schimbare a produselor de pe piața produselor electrocasnice sau produselor uh, care folosesc energie. Se, s-a vorbit înainte de faptul că avem produse chiar mai bune decât clasa A, dar acum e nevoie de o reclasificare pentru ca cerințele pentru grupa A să fie și mai um, înalte. Trebuie să nu uităm că eticheta energetică este și un mijloc de comunicare între consumatori și vânzători. În momentul de față, prin uh, eticheta A, se înțelege același lucru de către toți uh, actorii participanți pe această piață, ceea ce este un punct foarte bun de plecare pentru ca mm, cei care vând astfel de produse să explice mai bine schimbarea etichetării consumatorilor. Schimbarea nu va fi una dificilă, comparația va fi foarte facilă și va fi înțeleasă mai ușor de către cetățeni. Suntem destul de îngrijorați de o următoare conversație care ar putea să aibă loc într-un magazin, care ar trece pe lângă propunerea comisiei, care ar însemna deci că anumite produse au uh, etichete de vârf. Dacă consumatorul spune caut un nou frigider, vreau o nouă mașină de spălat vase și o mașină de spălat, care sunt produsele pe care mi le recomandați dacă vreau produse foarte eficiente energetic? Și atunci uh, vânzătorul ar putea spune dacă eficiența energetică e importantă, poate că ar trebui să alegeți un A-40 pentru Uh, frigider la clasa A, un A-60 pentru B și un A-20 pentru o mașină de spălat pentru uh, C, iar un A40 pentru D de la mașina de spălat vase. Deci eu nu cred că acest lucru este foarte clar. Dacă consumatorul uh, a ascultat această explicație, nu cred că își va mai ține minte de fapt ce trebuie să cumpere uh, după ce l-a sfătuit vânzătorul. Așadar, el dacă vine la magazin, intră de fapt într-un labirint, nu mai știe pe unde să o ia și acest lucru este foarte îngrijorător. Suntem cu toții de acord că trebuie să sporim cererea pentru produse energetice eficiente și trebuie să încercăm să îi facem să cumpere produse mai scumpe care sunt eficiente energetic pentru ca investițiile producătorilor să fie amortizate. Dacă nu, schema noastră nu va funcționa. Foarte des s-a vorbit de faptul că schema A la G este una de tranziție și că va fi dificil de explicat consumatorilor. Aș vrea să se subliniez că faptul că um, această categorie, această um, repartizare în categorii va fi foarte uh, deschisă din punct de vedere al schimbărilor, nu cred că se va fixa în mintea consumatorilor, pentru că vânzătorii nu vor putea să uh, ofere o etichetă și mai performantă pentru un produs și mai performant pe piață. S-a discutat foarte mult dacă avem nevoie de mai mult de șapte clase pentru clasificarea energetică a produselor. Mai mulți producători ne-au uh, sugerat să mai adăugăm alte clase suplimentare față de cele șapte pe care le avem acum. Dar pentru majoritatea aparatelor electrocasnice. Nu avem nevoie de mai mult de șapte clase, pentru că probabil că um, produsele cele mai uh, puțin eficiente vor dispărea de pe piață și deci acest lucru ar duce la faptul că um, produsele respective din clasele inferioare nu se vor mai vinde deloc. Așadar, eu cred că mai bine eficientizăm aceste clase decât să urmăm această sugestie. Am auzit uh, deja de mai multe ori uh, despre cum putem să trecem mai bine de această perioadă de tranziție și dacă consumatorul nu va fi total uh, derutat în această tranziție. Aș vrea să nu, nu aș vrea să fac prea multe comentarii cu privire la studiul comisiei, pentru că nu am văzut încă datele brute și setul de întrebări pe bareaza cărora s-a făcut acest chestionar, însă studiul comisiei nu confirmă ceea ce s-a constatat în alte studii, de exemplu în Australia, am avut o situație similară ca în Europa, a fost nevoie de o reclasificare a sistemului energetic, au făcut un studiu printre consumatori și și-au dat seama că e foarte dificil de explicat uh, sistemul respectiv consumatorilor că e nevoie de o restructurare și că aceștia înțeleg foarte bine restructurarea respectivă. Însă a existat și alt uh, studiu care a arătat că dacă um, adaugi uh, informații la schema actuală, consumatorii înțeleg schema în continuare. Așadar, ideea ar fi eventual să se um, păstreze clasificarea de la A la G, adăugând o perioadă de validitate pentru ca uh, ei să știe la ce an se aplică respectiva etichetare și la ce corespunde ea. Așa cum a spus doamna Podimata la început, s-a vorbit de studiul de la St. Gallen din Elveția, iar uh, s-a vorbit despre o comparație a sistemului A la G cu sistemul A-20. Este clar însă că consumatorii vor să investească mai mulți bani pentru a avea produse eficiente energetice dacă se bazează pe uh, schema A la G. Însă la A-20 consumatorii s-a văzut că nu vedeau prea bine diferența între clasa A-40 și A-60, de exemplu. De asemenea, dacă ar fi să revenim din nou la studiul australian, acesta prevedea faptul sau constata faptul că consumatorii prefereau să, con, să schimbe schema existentă decât să extindă schema cu uh, clase inferioare pentru că acest lucru nu face mai ușoară o alegere. De foarte multe ori consumatorii se uită întâi la etichetare și după aceea iau decizia ceea ce să cumpere după ce au văzut această etichetă și cu cât aceasta este mai complicată, cu atât mai greu vor face ei cumpărătura lor. Cred că suntem cu toții de acord că avem nevoie însă de o soluție foarte rapidă în domeniul etichetelor de consum energetic avem nevoie de un design uniform la nivelul statelor membre și de aceea salutăm o decizie rapidă cu privire la etichete. Așa cum au arătat studiile anterioare, Probabil uh, varianta A la G este cea care se preferă printre consumatori. Noi suntem deci pentru această opțiune și preferim uh, am prefera ca um, și sistemul de echivalențe să fie menționat în diferitele documente cu privire la această schemă. În legătură cu um, A minus, schema A-20, decizia care s-a luat în mai, trebuie însă să ne asigurăm ca să nu avem etichete diferite pe piață uh, și deci am salutat dacă sistemul ALAG ar fi viitorul pentru produsele noastre. Sunt uh, bucuroasă să vă răspund la întrebări și doamna Nina Clen Mola de la ANEC care este uh, în stânga doamnei Podimata, Podimata este foarte bucuroasă de asemenea să vă răspundă la eventualele întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Maurer, pentru această poziționare foarte clară din partea Organizației Consumatorilor. Vedem că avem mai multe păreri, mai multe evaluări, dar mai avem și un al treilea oaspete, și anume doamna Erika Ope, dacă nu mă înșel, spune președintele, nu știu dacă este corect numele, doamna Hope. Aveți cuvântul. Uh, good morning and um, many thanks to... Bună dimineața Mulțumiri um, doamnei Polimata și Comisiei ITRE. Mă numesc Erica Hope, lucrez pentru rețeaua de schimbare a mediului, 360 de ONG-uri avem și de asemenea vorbesc și în numele colegilor uh, Toulouse și um, de la World World Fund de ce suntem aici. Toate obiectivele de mediu și social duc la scăderea cererii de energie cu multe inovații. Prin urmare, primul lucru despre care vreau să vorbesc, indiferent de ce Uh, etichetă alegem, avem nevoie de monitorizare și evaluare după 3 ani să vedem dacă utili, se poate utiliza astfel încât uh, pe piață să apară cele mai eficiente produse. ONG-urile de mediu întotdeauna țin cont de uh, organizațiile consumatorilor și de Parlament cu modul cel mai logic de a exprima o, a, și de a arăta o etichetă. Se bazează pe multe alte studii. Comis, cel al comisiei este diferit și voi reveni la acesta în curând. Dar înainte de asta aș dori să subliniez că una dintre multele um, avantajele schemei de la A la G este că trebuie să fie bine uh, evaluat dar uh, chiar și produse slabe dau impresia consumatorului că cumpără produse bune și eficiente, lucru care nu este întotdeauna cazul. De aceea, o reevaluare și o reclasificare e importantă. S-a spus în trecut că se vor pierde um, locuri de muncă, dar uh, nu cred că acesta este cazul. Acum mă refer la studiul comisiei. Cum s-a văzut, perioada de tranziție dintre două, trecerea de la o etichetă la alta, este dificilă. Oricare dintre cele trei uh, va fi aleasă, oricum înțelegerea este de sub 50% din partea respondenților și comisia trebuie să lucreze să se rezolve acest, această problemă. Dar sunt convinsă că cu ajutorul tuturor se va rezolva. Formatul de la A la G a fost cel mai puțin înțeles. Dacă ne întoarcem la imagini, există o perioadă de eh, validare, dar vă amintiți cât de scurtă era și cât de departe de celelalte date. În discuțiile, uh, punctele erau că uh, termenul de valibilitate sau de uh, validare trebuie să fie scris mai mare. Ați observat că perioada de tranziție era și pentru categoria A++, foarte rară, lucru care nu este foarte corect, trecerea de la A++ la A. Cred că aduce în discuție problema testărilor. Prezentarea perioadei de tranziție mi se pare părtinitoare, domnului Vezie, perioada de tranziție întotdeauna reprezintă câteva uh, luni dintr-o perioadă de câțiva ani cât durează o etichetă. Deci 10%. Deci dacă asta se întâmplă în toată piața, apar uh, probleme în comportamentul de cumpărare al consumatorilor. Apoi înțelegerea după ce eticheta a apărut pe piață și are un loc clar. Se pare că de la A la G a fost mai bine cotat decât A minus X la sută. Dar lucrul acesta nu este corect, după câte înțeleg. Un alt, o altă dovadă împotriva lui A la G este popularitatea. Dar cum s-a pus întrebarea? Pot să spun din modul în care s-a prezentat. Era clar consumatorilor că e vorba de ce etichetă uh, preferă și nu ce produse, pentru că întrebările de până atunci erau de evaluarea produselor și nu etichetei. Apoi, comparație. În comparație s-a dat uh, a sau A++ sau A-40 sau care categorie. Sigur că cu cât e clasificarea mai uh, strălucitoare, pare mai interesantă, dar uh, trebuie văzut care este cea mai eficientă pentru transformarea pieței. Și ultimul punct din uh, studiu nu a testat uh, slăbiciunile, fie că e vorba de la ALAG sau a -40. Cât poți să urci uh, la un produs, dacă vreau să cumpăr un frigider, cu ce? Uh, dacă este de la A la G, știu că trebuie să urc către A, dar dacă am la A-20, deja se schimbă. Dacă vrem să încurajăm consumatorii să cumpere cei mai buni, trebuie să transmitem un mesaj simplu. Dar uh, dacă spui cumpără verde, chiar dacă mai sunt și alte categorii, nu mi se pare că mesajul este cel mai clar. Am cerut uh, comisiei să includă întrebări legate de a testa și acest lucru, lucru care nu s-a întâmplat. Îi rugăm pe toți interesați să analizeze toate aceste puncte și să evalueze de asemenea care este schema alesă în final. Din punct de vedere al ONG-urilor de mediu, ecodesignul este foarte important când se oferă idei consumatorilor despre ce este vorba mai ales uh, când e vorba de produsele cele mai puțin performante. Trebuie să fie Comisia și statele membre au decis să amâne uh, voturile în legătură cu ecodesignul până ce se decide situația uh, etichetelor. Boilerele și aparatele de încălzit uh, sunt cele mai consumatoare, dar această decizie s-a amânat. Și până în 2020 uh, trebuie un sfert din cote să scadă. Indiferent care este rezultatul, vă rugăm frumos să nu uitați de uh, ecodesign. În final aș dori să subliniez patru lucruri. În primul rând, obiective economice și de mediu, să vedem uh, care este direcția în care, aceste, uh, în care o iau uh, aceste etichete, apoi trebuie un mesaj clar pentru consumatori care sunt cele mai eficiente și care sunt cele mai consumatoare, apoi um, nu s-a testat din partea comisiei care sunt părțile slabe. Trebuie să fie evaluate și, în final, criza etichetelor să nu ne um, țină în urmă sau să interfereze cu procesul de uh, design uh, eco. Mulțumesc și pentru această clară poziționare din partea unei ONG de mediu. Avem acum diferite poziții, diferite fapte și păreri și putem acum să încercăm să facem o discuție pe baza acestora. Veți avea ocazia să puneți întrebări suplimentare, să vă poziționați și dumneavoastră. Mi se pare important că tot ce am auzit acum ne arată că trebuie să facem tot posibilul să găsim un sistem care să se aplice cât mai repede. Avem nevoie deci de rezultate foarte rapide și mai există un punct la care a existat consens și sunt convins că și sala este de acord și anume faptul că avem nevoie de o etichetă care să contribuie la faptul ca cetățenii să accepte acest sistem și să poată să ia rapid decizia corectă cu privire la aparatul pe care vor să-l cumpere. Au existat însă diferențe în ceea ce privește tipul de etichetare cu care se pot atinge aceste două obiective. Au existat păreri diferite, diferite studii care se contrazic, dar aveți acum ocazia să luați cuvântul. Dacă sunteți de acord, dragi colegi, aș vrea să vă propun să dăm mai întâi cuvântul președinției suedeze, dacă dorește, pentru ca să-și expună și ea uh, părerea față de acest subiect. Dorește președinția să ia cuvântul? Nu dorește. Bun. Foarte bine. Atunci am rezolvat și acest punct și vom uh, avea așadar mai multe informații cu care vom intra în trialog. Domnul Brezina dorește să ia cuvântul mai întâi. Vă rog, domnule Brezina. Děkuji za eh, zorganizování tohoto hearingu, proto... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Mă bucur că am avut ocazia să particip la această audiere, pentru că am primit destul de multe informații noi în ceea ce privește scala de clasificare, vreau să spun următoarele. Avem posibilitatea să avem o scală deschisă sau una închisă. Cea închisă, A până la G, a fost o abordare bună la începutul sistemului nostru. După părerea mea și după ce am auzit astăzi în prezentările dumneavoastră, eu aș opta pentru o scală, scală deschisă cu, um, prin folosirea acronimului A+, de exemplu. Nu știu cine dintre dumneavoastră a cumpărat de curând un aparat electrocasnic care să poarte o astfel de etichetă. Eu am fost într-un magazin uh, specializat și am experiență practică cu acest subiect. Po- pot să vă spun că aproape toate produsele din raft au avut uh, clasificarea A. Posibilitatea de a vedea care este diferența dintre ele a fost, de fapt, doar scara deschisă către sus. Acest lucru mi se pare mult mai ecologic. Domnul Falcioni vorbea de produsele de ultimă generație de la târgul de la Hamburg. Uh, care erau mult mai eficiente decât clasa A. Și în altă prezentare s-a vorbit despre discuțiile purtate cu consumatorii despre, despre etichetarea A- la sută. Cred că toate aceste posibilități sunt destul de confuze. Cum ar fi însă să avem o scală închisă? Am avea o denumire a produsului ca fiind A. Ce înseamnă însă acest lucru în legătură cu produsele noi de care vorbea colegul nostru A-50, de exemplu? Ar trebui ca aceste produse să fie comparate cu respectivele produse de ultimă generație. Poate că ar fi mai simplu să spunem A sau A+, plus sau A++. plus plus Atunci posibilitatea de decizie este mult mai simplă. Zona verde închis ar fi atunci o um, fel de momeală pentru consumatori și astfel campionii ecologici printre produse ar putea să fie recunoscuți imediat. Mă miră faptul că verzii și ONG-urile care se numesc ecologice nu au favorizat scara deschisă A+. Eu cred că aceasta clasificare ar fi mult mai ecologică și mult mai clară de înțeles pentru cetățeni. În numele PPE, eu voi susține scala deschisă A+. Mulțumesc foarte mult. Doamna Hall are cuvântul acum. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Um, I, I'm Mulțumesc, domnule președinte. Sunt dezamăgită de acest studiu al Comisiei, fiindcă eu cred că s-a făcut o încercare de a trece dincolo de politica din spatele acestei decizii. Decizia politică a parlamentarilor a fost foarte clară. Întrebarea fundamentală este dacă dorim un sistem cu scară închisă și revalorizare sau nu. Și parlamentarii au făcut clar faptul că vrem o scară închisă și vrem acest lucru fiindcă, în final, întrebarea care se pune este dacă dorim oamenii să, ca oamenii să știe că un produs este ecologic sau nu și este acest lucru relevant, fiindcă ceva ce e bun astăzi s-ar putea să nu mai fie bun peste 5 ani în comparație cu produsele noi de pe piață. Dacă acceptăm că un lucru bun sau rău, ecologic vorbind, este un lucru care se schimbă, atunci trebuie să ne asigurăm că există această revalorizare și să fim clari cu privire la acest lucru. Industria nu acceptă acest lucru și Comisia a hotărât că nu vor revalorizare nefiind de acord cu membrii Parlamentului care au spus că revalorizarea este esențială pentru ca eticheta să-și uh, dea avantajele maxime. Problema fundamentală este că se pun întrebările greșite. S-ar fi putut pune multe întrebări corecte despre revalorizare, s-ar fi putut da opțiuni, data ar fi putut scrisă, fi scrisă mult mai mare s-ar fi putut sublinia mai bine consumul efectiv pe etichetă, pentru că atunci când oamenii să se duc, uită la două etichete, am două clasificate drept B, să vadă și consumul efectiv de pe etichetă. Au fost uh, consumatorilor li s-ar fi putut da multe opțiuni utile, dar nu, nu li s-au dat. Cred, de asemenea, că este surprinzător sau poate nu e surprinzător având în vedere cum s-a făcut acest studiu, dar trebuie să vedem contrastul dintre rezultatele acestui studiu și cele ale studi- studiilor naționale, fiindcă acestea din urmă au abordat o cale mai directă pentru a afla care este eticheta cea mai ușor înțeleasă de consumatori. În aceste studii se pune o întrebare doar consumatorilor care au înțeles modelul cu care se confruntau. Deci toți cei care nu au înțeles acel model nu răspund la ultimele întrebări. Ce fel de studiu e acesta? Noi, ca politicieni, înțelegem foarte bine că Majoritatea oamenilor au nevoie de un mesaj foarte, foarte simplu și această etichetă europeană este de fapt un standard global și este absolut esențial nu doar pentru eficiența energetică europeană, ci pentru eficiența globală să continue tot ca o etichetă foarte simplă. Și riscăm toate avantajele pe care le-am putea obține prin uh, stabilirea de puncte de referință pentru produsele globale dacă nu facem acest lucru cum trebuie. Sunt pur și simplu dezamăgită că acest studiu s-a făcut așa cum s-a făcut și că el nu reflectă uh, deciziile politice fundamentale care s-au luat. Mulțumesc. Da. Are cuvântul colegul nostru, domnul Suza Wagner. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc autorilor acestui studiu atât de detaliat care mi-au permis să aflu lucruri despre rezultatele acestei dezbateri. Îmi cer scuze față oratorilor și a deputaților, fiindcă voi pune întrebări destul de simple. Ca deputat nou nu cunosc prea bine antecedentele acestui proiect. Aș dori să știu care este atitudinea statelor membre a acestui, în cadrul acestui proiect pentru reglementarea acestei chestiuni și de asemenea aș dori să îmi susțin poziția. Aș dori să știu dacă putem poate răspunde la aceste întrebări într-un mod foarte simplu și foarte scurt. Spielräume mehr. Herr Lange. Domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că ar trebui să ne punem întrebarea de ce ar fi mai bună o scală deschisă. Pentru mine, singurul motiv care se justifică este faptul că industria dorește să evite faptul că să existe produse care să primească etichetă galbenă sau roșie. După cum ziceați dumneavoastră, majoritatea produselor din magazine sunt verzi, deci se află în clasa A. Și dacă mai adăugăm și A-40, 50, 60, toate produsele vor fi verzi, doar că vor avea diferențe de procent. Și atunci de ce mai avem o clasificare de, pe culori, dacă știm de la început că toate produsele sunt verzi? Eu cred că de aceea nici nu avem alternativă, de fapt, la faptul să prelucrăm această scală, această clasificare și să redefinim clasele de eficiență astfel încât să avem un sistem nou. Și asta înseamnă că vom avea produse verzi și după aceea, în același timp, produse care sunt galbene sau roșii. Dar eu cred că trebuie să fim sinceri și trebuie să o spunem pe față. Și mă refer acum la adresa comisiei. Nu știu despre ce studiu vorbiți, nu-l cunosc. Dar eu nu cred că un consumator, dacă l-a întrebat care este eticheta pe care îl doriți, a spus aceasta sau cealaltă, dacă i-ați fi spus că toate etichetele vor fi verzi oricum, pentru că nu vor mai fi produse de calitate mai proastă pe această nouă scală. Eu cred că avem nevoie de un sistem închis nou și clar, care va avea consecințe din perspectiva industriei și din perspectiva politicii industriale. Pentru că atunci chiar industria se va simți obligată să producă produse ecologice care să fie competitive față de cele care vor primi o clasă mai proastă de eficientizare și o altă culoare. Doamna Riera Madurel are cuvântul acum. Gracias, señor presidente. Yo, muy brevemente, simplemente para felicitar y agradecer a los ponentes su presencia aquí, toda la información que nos han dado. Aș dori să felicit uh, intervenienții și să le mulțumesc pentru informațiile pe care le-au comunicat. În special mulțumesc doamnei Podimata, care a făcut o treabă excelentă în ceea ce privește etichetarea. Este un lucru esențial pentru încurajarea economiei de energie. Pentru noi este important să cunoaștem diversele puncte de vedere din toate sectoarele vizate. Iar pentru grupul nostru este foarte important, chiar esențial, să ascultăm asociațiile de consumatori pentru ca, atunci când luăm o decizie, să știm care sunt nevoile reale. Și, încă o dată, vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit aici și ne-ați transmis aceste informații. Am două întrebări. De fapt, sunt niște observații foarte simple. Cred că informațiile furnizate de comisie sunt foarte utile în ceea ce privește situația actuală în, vis-a-vis -vis de înțelegerea etichetelor, însă dacă vrem ca această înțelegere să fie și mai mare, cred că ar fi bine să avem uh, o intervenție majoră în domeniul educației în școli, desigur, însă mai ales în cadrul formării pe tot parcursul vieții, fiindcă în dezbatere de mai multe ori s-a evocat vânzătorul, persoana care se ocupă direct de consumator. Cred că aceasta este o persoană importantă care poate atrage atenția consumatorilor asupra etichetelor, dându-le explicații. Așadar, între fabricant și consumator există, desigur, etichetarea, iar acesta, în urmă, trebuie să fie bine informat cu privire la aceasta. Aș dori să știu cum, din partea fabricanților și a asociațiilor de consumatori, s-au adoptat inițiative de formare a persoanelor care intră în contact cu publicul. Și mai am o întrebare. care se adresează atât fabricanților cât și consumatorilor de asemenea. Este clar, dacă am înțeles bine, etichetarea, etichetele trebuie actualizate. Dar uh, și-au pus pro, uh, producătorii problema responsabilității? Cine este responsabil atunci când produsul este distribuit în diversele puncte comerciale? Și aș dori să știu care este costul real al acestei actualizări a etichetelor. Uh, de fapt, care este raportul cost-beneficii, dacă preferați, fiindcă informațiile sunt destul de contradictorii și aș vrea să știu părerea celor două sectoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul acum Charles Chichester. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, o să o felicit și eu pe doamna Podimata pentru faptul că a organizat în cadrul comisiei noastre această audiere și vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor noștri oaspeți la, care au participat la această discuție. Însă, cred că ar trebui să uh, atragem atenția cu privire la sistemul semafor al uh, acestor uh, aparate, de clasificare a aparatelor. Nu vreau să, vreau să spun că mi se pare un pic simplist, dar o să vă nuanțez un pic această afirmație. Eu, în primul rând, sunt convins că uh, argumentul de păstrarea unei liste închise, dacă aceasta este reclasificată, ar duce la confuzie și chiar la abuz al acestui sistem. Cred că trebuie să nu uităm acest aspect atunci când încercăm să informăm consumatorii despre diferitele opțiuni. Am constatat, de asemenea, că ONG-urile sunt foarte neîncrezătoare față de studiul comisiei. Știm cu toții că studiile de opinie, în general, sunt de obicei ghidate de întrebare și de formularea întrebării respective. De fapt, dacă știți ce răspuns doriți, trebuie să știți să formulați întrebarea în așa fel încât să-l obțineți. Și cred că și ONG-urile pot fi acuzate de același gen de subiectivism ca și ceilalți. Însă am observat că, în acest caz, studiul Comisiei a adus un răspuns care nu este foarte de ajutor uh, Uh, față, pentru propunerea sa inițială de A-. Deci eu cred că, fiind că acest răspuns nu corespunde cu ceea ce dorea Comisia, trebuie spus că nici A, um, sistemul A- nu este o variantă bună, care mie mi se pare ar putea induce în eroare. Eu favorizez sistemul A++. Mie mi se pare că acesta este sistemul cel mai bun care poate să ofere o tranziție lină între sistemul existent și noua clasificare pe care ne dorim. Însă recunosc că acest subiect este unul foarte spinos. Nu există o soluție simplă la el. E un subiect foarte dificil și am reținut tot ce a spus doamna Hope înainte, că avem nevoie să ajungem la o decizie mai repede pentru ca să punem procesul pe roate mai repede. Sunt de acord cu toți colegii care au spus că trebuie să avem o soluție rapidă, pentru că acesta este în continuare sistemul cel mai eficient de a încuraja eficiența energetică și de a îmbunătăți situația în care ne aflăm. O remarcă finală, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Eu am cumpărat și eu aparate electrocasnice, bineînțeles, ca oricine și ultima dată că am făcut acest lucru, am ținut cont de două aspecte. În primul rând, această scară de eficiență și a doua a fost, bineînțeles, costul aparatului respectiv sunt, am temperat ideea de eficiență energetică cu ideea de a nu consuma atât de mulți bani atât cât m-ar fi costat probabil cel mai eficient aparat. Deci există totuși nuanțe în decizia consumatorilor cu privire la ce aparat să cumpere. Însă, consider că sistemul A++ ar fi cel mai adecvat în cazul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Jadu are cuvântul acum. Monsieur le Président. Euh, plusieurs remarques, si vous le voulez bien. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva uh, remarci. Înțelegem greu de ce abordarea Comisiei se bazează pe perioada de tranziție în lista închisă. Înțelegem că este vorba mai ales de a răspunde răspunde, sau mă rog, uh, să ne să asigurăm pe cei din industrie mai degrabă decât să ajungem la ceea ce ar trebui să fie obiectivul procesului și anume de a spori uh, transparența, vizibilitatea și să uh, ajutăm consumatorii să citească, să înțeleagă mai ușor aceste etichete. Prima întrebare este adresată Comisiei. De ce să ne gândim atât de mult la uh, perioada de tranziție și să criticăm atât de mult categoria închisă doar pe acest motiv? În al doilea rând, tot Comisiei mă adresez. Nu înțeleg prea bine analiza dezavantajelor categorizării deschise vedem care sunt riscurile posibile. Avem aici, de exemplu, o publicitate, o reclamă la Electrolux, care insistă pe categorizarea deschisă și vă dau primele cinci rezultate. 1. Pentru o mașină de spălat. Prima este A plus AA. A doua, A plus plus AA. A patra, A plus plus AB. Al cincelea, A și al șaselea este AAA. Iată, aceasta ar fi logica implicită a categorizării deschise. În final, clienții se pierd cu totul în acest sistem de referință. Am o altă întrebare pentru comisie. În prezentarea pe care ați făcut-o, arătați că peste 70% din respondenți mi se pare interesant că această categorie închisă este uh, avantajoasă. Cum se poate trece de la un sistem la celălalt? Asociațiile se spune că au fost um, consultate, că au avut loc discuții. Aș dori să aflu mai multe detalii în legătură cu aceste discuții și mai ales cum s-a ținut cont de experiența noastră. Suntem aici acum în discuția legată de uh, cauciucuri. Am înțeles că s-a decis o categorizare închisă și aș vrea să știu care sunt diversele uh, poziții pe care le are Comisia în legătură cu etichetare. Și noi, în cadrul Parlamentului European, am făcut un studiu, o, legate ce e cel mai ușor, cel mai util. Era vorba de 54% pe lista închisă de la A la G. Iată, acestea erau câteva remarci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Cancian. Sper că am pronunțat corect. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc foarte mult și pentru activitatea pe care ați depus-o în acest domeniu. Eu aud pentru prima dată o dezbatere care să conțină astfel de argumente și consider că totuși trebuie să fac anumite comentarii. Înțeleg uh, foarte bine că a existat o nevoie foarte puternică de o modificare uh, pentru ca să ajungem la un obiectiv, și anume obiectivul de uh, economisire a energiei, care este obiectivul principal uh, al activității noastre până la urmă. Însă am impresia că, în momentul de față, consumatorul va fi uh, afectat de anumite chestiuni pe care cred eu trebuie să le rezolvăm în amonte. Au fost enumerate probleme care se referă la perioada care trece între producerea obiectului și punerea sa în aplicare. Și mi se pare că aceasta este deci, un dubiu care încă nu s-a clarificat. În al doilea rând, uh, faptul că eticheta respectivă trebuie să aibă un termen de valabilitate. Eu sunt convins că dacă ne ținem în fața ochilor obiectivul, care este cel al economisirii energiei, trebuie să găsim o soluție pentru a rezolva problemele respective în amonte prin simplificare. Deci poate să avem ceva mai mult curaj, așa cum a spus uh, și uh, au spus și cei care produc și cei care vând astfel de produse. Deci să încercăm să nu îl punem pe consumator într-o situație confuză, în care nu înțelege ce sisteme sunt sau într-o situație în care nu poate să facă o alegere simplă. Mie mi se pare că ar fi cazul să încercăm să facem tot posibilul pentru ca această etichetare să fie mai degrabă concentrată pe eficiență și pe un model mai simplu. Dintre cele trei modele care au fost testate, am constatat că cel închis aduce 13% al consumatorilor uh, în favoarea sa, apoi cu plus 46% uh, și 43% la cel cu procente. Deci se vede că totuși există un contrasens și o contradicție chiar în răspunsurile consumatorilor întrebați. În, pentru eticheta închisă, mulți consideră că acest sistem nu este neapărat adecvat. Nu reușesc însă să fac o privire de ansamblu asupra acestor date, pentru că sunt convins că cine se duce să cumpere un astfel de produs ar trebui să aibă în vedere un sistem mult mai simplu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Din păcate nu am văzut că și domnul vicepreședinte Rode dorea să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. O să continui în daneză. Deci vă rog să luați căștile. Mulțumesc. Jeg har faktisk i en årrække... Mulțumesc. Deci, spuneam că am ceva important de spus și anume că am lucrat mai mulți ani în uh, branșa publicitară și trebuie să știm un lucru foarte clar. Dacă vrem să vindem mai mult, dacă vrem să schimbăm comportamentul consumatorilor, atunci trebuie să ținem cont de un lucru și anume faptul că el, consumatorul, are ceva de zis. Pe el trebuie să-l ascultăm. Soluțiile care nu țin cont de consumator nu sunt bune. De aceea este foarte important ca la această discuție să ținem cont de părerea consumatorilor. Mi se pare esențial. Și aceasta arată și cât de important este ca sistemul respectiv să fie cât se poate de simplu. Să luăm ca punct de pornire sistemul pe care îl cunoaștem deja. Pentru mine nu există niciun dubiu asupra faptului că trebuie să încep, rămânem la sistemul închis, astfel încât să păstrăm un sistem cât mai simplu. Și după ce am auzit adineauri cum ar funcționa un sistem uh, deschis, cât de confuzie s-ar crea, atunci cred că suntem în pericol să avem un comportament din partea consumatorilor altul decât ni-l dorim. Întrebarea care se pune este dacă chiar trebuie să complicăm lucrurile atât de mult. Dacă nu ar fi mai simplu să găsim un sistem simplu, o etichetă cât se poate de simplă, care să aibă un an pe ea și din partea comisiei și din partea noastră. Cred că împreună cu branșa care vinde astfel de produse, ar trebui să oferim uh, un calendar, un calendar uh, pe termen lung, în care să stabilim cum se vor uh, spori respectivele categorii, cum vor crește ele și cum se vor numi apoi în funcție de eficiența superioară. Ce trebuie să îndeplinești, de exemplu, ca și criterii sau condiții pentru ca să intri în categoria verde. Și atunci și producătorii vor ști care sunt criteriile pe care trebuie să le respecte. Dacă avem un an care apare pe etichetă, atunci noi, consumatorii, putem să vedem când s-a făcut această clasificare, când a obținut aparatul marca respectivă. Poate că aceasta ar duce la probleme la producători, dar eu cred că ar fi foarte important să avem obiective foarte ambițioase și anume să fie cât se poate de simplu pentru ca și consumatorii să poată cu adevărat să înțeleagă despre ce este vorba atunci când iau o decizie. Eu zic că aceasta este singura posibilitate prin care noi, consumatorii, să să consumăm și să cumpărăm acele produse care sunt într-adevăr eficiente. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum ultima uh, luare de cuvânt, doamna Ticău. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc întâi să o felicit pe doamna raportor pentru raportul uh, domniei sale, dar și pentru inițiativa de a organiza această reuniune. Sunt unele țări, și mă refer aici nu doar la statele membre ale Uniunii Europene, care pentru a încuraja consumul uh, și cumpărarea de produse electrocasnice, produse ce vor fi utilizate pe termen lung, acordă subvenii. este important ca în astfel de cazuri eh, subveniile să fie acordate pentru acele produse care satisfac nite cerine minime de eficienă energetică. din punctul de vedere al eh, etichetei cred că este esenial ca ea să fie simplă să fie inteligibilă i să fie sugestivă. de ce ar eh, fi mai tentat un consumator să cumpere un uh, produs eficient din punct de vedere energetic pentru că pe termen lung asigură nite costuri reduse pentru energie i evident uh, este i mai uh, respectuos faă de mediu. de aceea susin propunerea doamnei raportor sper ca în discuiile care vor avea loc i cu consiliul să avem până la urmă o directivă care să fie în interesul cetăenilor. dacă avem un sistem complicat un sistem cu prea multe informaii care nu oferă care nu este suficient de sugestiv pentru consumator în felul acesta nu facem decât să întârziem atingerea obiectivelor privind eficiena energetică. această directivă pentru care doamna raportor doamna podimata este raportor este strâns legată și de directiva privind eficiența energetică a clădirilor. avem acolo parlamentul a introdus uh, o componentă și anume uh, cerem să se introducă cerințe minime de performanță energetică și pentru componente. de aceea cred că pentru consumatori este extrem de important ca această etichetă să fie simplă ușor de înțeles și mai ales sugestivă. mulțumesc. So, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Acesta a fost chiar scopul uh, audierii noastre, tocmai să auzim care este părerea comisiei și să discutăm exact uh, care este obiectivul ei, așa cum am încercat în discuția noastră, să încercăm să vedem cum e mai simplu pentru consumator. Vă mulțumesc de aceea pentru această contribuție. Nu mai avem însă foarte mult timp. Aș vrea însă să mai dau o dată ocazia tuturor uh, oaspeților noștri de la pupitru să ne dea răspunsuri eventual la întrebările care s-au pus. Dacă sunteți de acord, eu aș zice să începem de la stânga la dreapta, de la stânga mea și aș da cuvântul acum doamnei Hope sau Hope, tot nu am înțeles cum vă cheamă. Hope, e bine? Hope, bun. Atunci, doamna Hope, aveți cuvântul. Vă rog. Trebuie să învăț. Cum mă cheamă, dar o să învăț. Uh, Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor și domnului președinte. O să parcurg treptat uh, ideile pe care le-am de menționat în ceea ce privește pe domnul Rezină. Referitor la produsele noi, ideea este ca la fiecare reetichetare să fie suficient spațiu uh, sus pentru noile produse și îmi imaginez că un produs nou iese mai bine în evidență dacă este A, iar celelalte sunt uh, de calitate mai redusă, cum ar fi B, C decât dacă toate categoriile de sub A ar fi A, A+, A și așa mai departe. Sunt foarte de acord cu comentariile noastre, însă cred că acest uh, studiu, este de, acest studiu al Comisiei este departe de a constitui baza pentru o alegere. domnului Lange, suntem complet de acord că uh, culoarea verde, oricât ar fi de drăguță, își pierde sensul și dacă tot, uh, tot, toate produsele au A, un test bun ar fi care este valoarea maximă, cât de sus putem urca. Doamnei Doamne Riera Maduel, îi spun că sunt de acord cu noastră, producătorii trebuie să fie educați, dar ei trebuie și să înțeleagă eticheta. Și cred că, de, de aceea cred că o astfel de etichetă este ușor de vândut. În ceea ce privește costurile, trebuie să ne întrebăm și care sunt costurile de uh, nefolosirii uh, aparatelor celor mai eficiente din punct de vedere energetică ținând seama de faptul că costurile sunt, reprezintă o considerație pe care consumatorii o au în vedere, este important să subliniem produsele care nu sunt bune. Nu, Comisia nu a spus nimic despre ă, nivelul sub care oamenii nu sunt dispuși să coboare. Este important să nu facem produsele rele să arate bine. În ceea ce privește problema consultării, Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ridicat acest punct. Într-adevăr, am fost dezamăgiți. După cum am spus, reprezentanții noștri s-au, s-au dus la întâlnirile cu uh, factorii interesați. Problemele pe care le-am ridicat noi nu au fost luate în considerare, nici nu am primit versiunea finală a studiului până la urmă. Deci consultațiile nu au fost uh, prea reușite, ca să spun așa. Domnului din Spania, vis-a-vis de rezolvarea problemei în amonte, acolo intră problemele de ecodesign și domnului Roda. Suntem complet de acord cu faptul că consumatorii vor înțelege sau ne imaginăm că ei vor înțelege tranziția și de aceea este păcat că uh, anul a fost tipărit cu litere atât de micuțe. Și, desigur, cum au spus și colega mea, au fost multe opțiuni care nu au fost luate în vedere. Mulțumesc! îi dau uh, cuvântul acum domnului Jones, pentru că el trebuie să plece mai repede, a primit și foarte multe întrebări. Domnule Jones, poate puteți răspunde la aceste întrebări pentru ca să nu le uităm. Uh, thank you, Chair, thank you for... Mulțumim pentru toate observațiile. Primul punct pe care ar trebui să ridic este că Comisia nu a luat încă nicio decizie cu privire la acest subiect. Ni s-a cerut să facem un studiu și o consultare și după aceea vom uh, analiza problema. Trebuie să spun că observațiile doamne, doamnei Hope au fost puțin dezamăgitoare pentru noi. Am făcut o încercare sinceră de a răspunde la două întrebări. Una, care etichete sunt înțelese cel mai bine de consumator atunci când vine vorba despre informațiile pe care trebuie să le înțeleagă. Iar a doua, care sunt, care este înțelegerea consumatorului când trecem de la un sistem la altul, fie că e vorba de reclasificare de la A la B sau de la A++ la A- sau orice altceva. Și am petrecut o mulțime de timp vorbind cu ambele grupuri, încercând să găsim termeni de referință comuni. Însă ce nu am făcut este că nu am pus întrebări care să răspundă la întrebările referitoare la care sistem i-ar manipula pe consumator să ia o anumită decizie, fiindcă perspectiva noastră este că eticheta nu are intenția de a manipula consumatorii, să dea un răspuns sau altul și unele dintre întrebările pe care ne-au cerut ONG-urile să le punem aveau scopul clar de a pune întrebarea cum să realizăm o etichetă care să manipuleze pe consumator să facă o anumită alegere în loc să le dăm informațiile și să-i lăsăm pe ei să ia hotărârea. Și, de exemplu, slide-ul de aici are scopul clar de a pune întrebarea care dintre tipurile de etichete, fie ele A++, reclasificare sau A, este înțeleasă cel mai bine, care le oferă informațiile necesare pentru a înțelege alegerea pe care o fac. Și Comisia consideră că aceasta este funcția etichetei și nu manipularea consumatorilor. Acestea fiind spuse, după cum am afirmat, Comisia nu a luat încă o decizie în acest sens și mi se pare foarte dezamăgitor că se sugerează faptul că încercăm să împingem studiul într-un sens, fie către consumator, fie către industrie. Nu e niciun caz uh, așa situația. Încercăm să aflăm cum pot obține consumatorii informațiile de care au nevoie. În acest scop, ne punem trei întrebări. Prima este dacă informațiile de pe etichetă oferă consumatorilor informațiile de care au nevoie pentru a lua o decizie inteligentă. Și aceasta este întrebarea care trebuie pusă. Îi face să cumpere un anumit tip de aparat? le oferă informațiile necesare pentru a lua o decizie inteligentă? A doua, dacă stimulează producătorii să își îmbunătățească aparatele. Și cred că acesta e unul din lucrurile cele mai importante. Iar al treilea, dacă face acest lucru într-un fel în care să reducă culoarea roșie. Cred că pe aceste întrebări trebuie să ne concentrăm. Și mi se pare că studiul efectuat de comisie oferă foarte multe informații în acest sens. Nu spunem nicicum că este gralul studiilor. Și desigur, Comisia va analiza foarte cu atenție studiile suplimentare care apar atunci când va lua decizia finală pentru Consiliu și Parlament cu privire la ce trebuie să fie făcut. Nu știu dacă mai există și alte fapte pe care vreți să le amintiți. Poate să răspund la câteva întrebări adresate direct Comisiei. Mai întâi, de ce să ne axăm atât de mult pe tranziție? Pur și simplu pentru că, după cum am văzut, suntem în lumea reală. Nu trebuie să inventăm ceva. Avem o etichetă în magazine și orice am face, va exista o tranziție către noul model. Deci trebuie să măsurăm și acest aspect. Am văzut, de asemenea, că putem spera să existe inovație și treptat va exista o evoluție. Deci această tranziție va avea loc într-un fel sau altul. Noi am vrut doar să ținem seama de această dimensiune. Apoi am văzut o cifră 72% din oameni au înțeles modelul AG și aceleași persoane, odată confruntate cu faptul că după un moment va trebui să schimbe valoarea claselor și un aparat A în 2009 devine C în 2010, în acel moment, dintr-o dată, ei părăsesc barca, să spun așa, și nu mai există decât 19 sau 20% de persoane care susțin acest sistem. Cred că aici apare diferența între cele două cifre. Realitatea consultărilor în cadrul Comisiei de Etichetare am invitat toate părțile interesate, am avut schimburi, am prezentat modele, le-am modificat și așa mai departe. Poate că fiecare parte interesantă nu, interesată nu a obținut ceea ce dorea. Industria nu a vorbit, dar și ei puneau alte probleme am fi putut pune întrebări mult mai jenante, să spun așa, în chestionar. La cererea ONG-urilor am pus ultima întrebare în chestionară. Nu a fost propunerea noastră la bază. Și, de tot, și tot la cererea lor am retras noțiunea de preț din chestionar, fiindcă prețul evident că influențează deciziile și ar fi fost și mai frapant în rezultatele pe care le-am fi obținut. Deci am ținut cont de părerile unora și ale altora, fără a putea ține uh, cont 100% de aceste păreri, fiindcă atunci am fi obținut ceva complet nedigerabil. Însă, pe ansamblu, cred că am luat în considerare ceea ce s-a spus. Data despre care s-a vorbit, într-adevăr, am vorbit despre mm, dimensiunea caracterelor și erau unii care propuneau chiar să se pună o etichetă suplimentară lângă cea de energie pentru a spune Atenție, aceasta e o etichetă veche sau atenție, e una nouă. O singură etichetă ar trebui să fie suficientă, după părerea noastră. Evident, putem atrage și mai mult atenția asupra faptului că informațiile de acolo nu sunt clare. Pneurile, într-adevăr, e o problemă foarte bună. De ce am propus o asemenea etichetă pentru pneuri? Pentru că ne place această etichetă și am stabilit clasele astfel încât clasa A să fie atât de exigentă încât să avem câțiva ani înainte până când fabricanții să intre majoritar în categoria A. Scara a fost concepută de la început în acest fel. Nu avem prejudecăți vis-a-vis de revalorizare, lucrurile sunt deschise în acest sens. Desigur, faptul important de care am vorbit acela de a ști dacă etichetele sunt bine înțelese, ni se pare esențial. Tocmai asta am încercat să aflăm. Ne-am spus cu condiția ca oamenii, să vedem că oamenii nu înțeleg deloc am văzut că persoanele uh, confruntate cu A și B fac din nefericire câteodată alegerea greșită. Trebuie să înțelegem ansamblul problemei, fiindcă trebuie să vă spun că dacă ne-am mulțumit să acționăm, nu am fi astăzi aici. Problema este că lucrurile au început să se miște și trebuie să mergem câte o generație veche, nouă. Cea veche nu mai e valabilă. Tranziția e dificilă, și sperăm că, pe baza acestor elemente, să putem lua deciziile corecte. În acest sens, vreau și să vă informez că mâine, cu puțin noroc, vom putea transmite toate datele și chestionarele folosite fiecăruia dintre dumneavoastră pentru ca fiecare să poată analiza în detaliu și să-și facă propriile observații. Mulțumesc! Maura. Mulțumesc! Care cuvântul acum, doamna Maurer? Thank you. Um... Mulțumesc. Aș vrea să fac două comentarii. În primul rând, dacă A++ ar fi o alternativă să rezolvăm uh, problema etichetei, știm de la serviciile consumatorilor că soluțiile cu clase peste A, A++ sunt mai greu înțelese ca sistemul doar cu A simplu, dar acest sistem a fost discutat în Comisia de Reglementare înainte și cred că ar fi bine să discutăm de acest lucru ca o alternativă dacă uh, corespunde anumitor condiții. Adică, în primul rând, n-ar trebui să adăugăm clase superioare față de A dacă nu avem o nevoie tehnologică pentru acest lucru. Dacă avem A+, A++, etc. și după aceea B și până la G este gol, acest lucru nu mai are niciun sens pentru consumator. Deci fie acest sens de a uh, adăuga peste A clase are sens dacă toate grupele mai jos până la G sunt uh, și ele afectate anumitor produse. Cred că numai în cazul în care specificațiile tehnice sunt, spe- sunt uh, deosebite, atunci trebuie să se merge peste, meargă peste A. Uh, Apoi, de asemenea, nu cred că ar trebui să se ajungă la o infinitate de plusuri, pentru că nu se mai poate vedea dacă sunt mai multe trei plusuri, consumatorul nu mai vede diferența. Acest lucru ar duce la o revizuire imediată în momentul în care am ajuns la capătul uh, scalei. Dacă avem mai mult de șapte clase, oricum piața este extrem de variată și există diferențe foarte mari între produsele cele mai proaste și produsele cele mai bune. Deci eu cred că consumatorul trebuie să poată să facă alegerea pentru cel mai bun produs. Al doilea comentariu se referea la înțelegerea consumatorului a ceea ce a folosit Comisia în studiu. S-a spus adesea că sistemul închis al AG nu s-ar înțelege dacă ar fi reconsiderat, însă a existat un slide în care se vedea că un, un frigider din vechea clasă C și unul din clasa, clasa nouă erau diferite din punct de vedere al eficienței energetice și uh, 59% dintre consumatori au reușit să identifice care este produsul mai eficient. Dar fiind dat că nu avem uh, datele în detaliu, nu putem spune mai multe, dar când o să avem informațiile vom putea să spunem mai mult cu ce ne ajută acest studiu. Mulțumesc! Doamna Cremula, colega dumneavoastră, vrea să mai spună ceva, dar trebuie să vorbim foarte pe scurt, vă rog că nu mai avem timp. Just to add and come back to the, uh, some of the questions that were posed um, regarding what... Aș dori să mă întorc la ce fac uh, organizațiile de consumatori pentru a forma uh, vânzătorii. Rolul este de a informa consumatorii și de a asigura că înțeleg bine despre ce e vorba uh, cu această schemă nouă, cu deschidere, este dificil, pentru că trebuie să fim permanent la zi cu privire la ce este primul pe listă, ce este în capul listei și acest lucru duce, de exemplu, de faptul că Asociația de Vânzători francezi și din Marea Britanie susțin uh, clasele, clasa A plus și de aceea trebuie să, fie, să ne fie foarte clar care sunt produsele cele mai bune din fiecare clasă. În urma consultărilor cu asociațiile de consuladori sunt de acord cu ce spunea colega reprezentanta ONG-urilor, am fost consultați la începutul pregătirii chestionarului, dar din păcate nu s-a ținut seama de tot ce am spus și vom uh, va trebui să analizăm uh, toate datele, să vedem care este situația. Din punct de vedere a costurilor, este dificil să spunem din punctul de vedere al vânzătorilor. Uh, dar importanța unei etichete clare este mult mai mare decât această sarcină, povară de a tot încărca uh, eticheta. Oricum, în cazul vânzorilor, uh, etichetele sunt aduse la zi, dar trebuie să vedem, să facem un echilibru între ceea ce merită și ce nu. Mulțumesc, doamna Șuni. Domnul Șuni. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultând această discuție, am senzația că uh, cei din industrie au o altă părere cu privire la uh, consumatori, dar oricum clientul este cel care hotărăște. Acesta este oricum principiul care ne conduce. Consumatorul, clientul este regele. Ei bine, cum putem să materializăm această idee? Făcând uh, niște declarații bazate pe fapte. Am ascultat multe uh, păreri. Consumatorii nu înțeleg A minus 20, înțeleg A până la G. Sistemul deschis nu face decât să uh, rămână nelămurit pentru clienți. Dar Aș dori să fac o remarcă. Vă rog frumos, luați o decizie care să se bazeze pe cifre, pe fapte. Vă mulțumesc. Mulțumesc și în final are cuvântul doamna Podimata. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și doamnelor. Vedem că este greu să tragem concluzii comune după toate aceste discuții. Am ascultat argumentele tuturor părților interesante, uh, am luat notă de toate argumentele. Elementul nou este acest studiu al Comisiei Europene. Am ascultat concluziile generale prezentate domnule, de domnul Andrei Breza, dar încă nu am văzut tot setul de chestionar, încă nu avem o imagine completă a situației. Mai e un alt element, acest studiu al Comisiei Europene ajunge la concluzii diferite care se îndepărtează de acele ale altor studii naționale, ale institutelor, organizațiilor consumatorilor, ale universităților. Nu cred că putem rezolva aici uh, problema credibilității unui studiu față de altul. Să nu uităm că dacă s-a exprimat anumită reținere din partea unor colegi cu privire la metoda utilizată de către Comisia Europeană, Acest lucru se bazează pe faptul că în aprilie fără să fi existat vreun studiu, s-a încercat modificarea etichetelor și să se treacă pentru frigidere și televizoare la o etichetă deschisă A-20 și A-40. Un moment care a fost marcat de către Par Parlamentul European și au fost voci care au ridicat obiecții. Acum, intenția în urma studiului a fost, într-adevăr, să se aleagă cea mai bună etichetă posibilă, cea care să fie preferată de clienți, de consumatori. Parlamentul European, în, după prima lectură, a dat o indicație clară. Nu are interes, niciun fel de interes uh, cu privire la o etichetă sau alta. În ceea ce ne privește, contează ce am spus de la bun început. Etichetarea energetică a fost timp de 17 ani un succes pe plan european și de asemenea un sistem de referință fundamental și anume garantarea ca în viitor sistemul de etichetare să fie util. Noi ne dorim să poată fi ușor de recunoscut din partea tuturor cetățenilor Europei, de la nord la sud, de către noi membrii ai Uniunii Europene, la toate nivelurile sociale. Etichetele nu sunt un instrument complicat care să se adreseze doar persoanelor uh, cu educație foarte înaltă. Etichetele ajută și mai mult la întărirea coeziunii pe teritoriul Europei și pentru promovarea eficacității economice. Mulțumesc pentru participare, pentru comentarii și în ceea ce mă primești. Aș dori să spun și în numele raportorului din umbră, pot să spun că sper că vom ajunge la cea mai bună soluție, la o alegere care să răspundă exigențelor epocii. Aș vrea și eu să mulțumesc oaspeților noștri, dar și în numele tuturor să mulțumesc încă o dată raportoarei noastre, doamnei Podimata, pentru că a lucrat intens până acum și va mai avea de lucrat pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult și partea aceasta a ședinței noastre se încheie. Facem o pauză de 3 minute și după aceea continuăm cu partea a doua. Vă mulțumesc!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 Vă rugăm să începem. Vă întrerupem discuțiile importante. Deci, vă rog frumos, putem amâna pentru mai târziu discuțiile. Ich darf in Ihrer aller Namen recht herzlich begrüßen den Vorsitzenden Doamnelor și domnilor, vreau să îl salutăm pe președintele Consiliului de Administrație al Institutului European de Inovare și Tehnologie, IETE, domnul Schurman sau Scurman, domnul Van Nistelrooy poate să ne spună cum se pronunță numele dumneavoastră, poate că ar trebui el să preia președinția scurt, eu dacă nu, voi risca să nu vă pronunț bine numele. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit, ne bucurăm că aveți timp pentru noi am vrea să știm ce se întâmplă la Institutul European de Inovare și Tehnologie. Am discutat foarte mult în comisia noastră despre cum și când să se inaugureze această instituție și sunt mulți colegi aici care doresc să știe cum a avansat procesul și care sunt rezultatele de până acum. Domnule Scurman, bine ați venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Roel, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, sper că mă puteți auzi. Este o mare plăcere și onoare pentru mine să fiu aici printre dumneavoastră ca să vă spun uh, unde ne aflăm cu EIET-ul. Probabil că, fiind dat că sunt mulți deputați noi în comisia dumneavoastră, ar fi bine să explic pe scurt și ce este IET-ul și ce are ca obiectiv. Haideți să începem cu primul slide. Ce este IET-ul? dorește să fie un catalizator pentru un, o schimbare în capacitatea și impactul de inovare al comunității europene. Dacă vorbim despre misiunea noastră, cred că acesta ar fi citatul cel mai bun, dar vreau să vă explic mai pe larg ce înseamnă acest lucru. Să vorbim despre capacitate. Parlamentul European, Uniunea Europeană în general, face eforturi de sporire a capacității sale. IET-ul se concentrează mai ales pe impactul inovării. Încercăm să ducem la bun sfârșit lucrurile și o să vă spun exact ce sunt aceste lucruri. Institutul nostru funcționează din 11 uh, martie 2008 prin decizia Comisiei Europene. Este un for independent al comunității. Cred că suntem, de fapt, primul for independent al comunității. Ce înseamnă independent? Înseamnă, pe de o parte, independent în deciziile pe care le ia, în al doilea rând, transparent în continuare, deci cu obligație de raportare față de, comite, față de comunitatea europeană. Noi ne ocupăm, și cred că acest lucru este destul de unic în programele europene, ne ocupăm de toate cele trei părți ale triunghiului latur, ale triunghiului cunoașterii, adică educarea, um, studiile, cercetarea și, multă lume spune inovarea, dar eu prefer să spun business la această latură. O să descriu mai bine ce înseamnă acest business sau afaceri sau uh, partea comercială. Am avut o întâlnire cu președinția suedeză la Kortenberg și m-a întrebat cineva care este cea mai importantă latură. Mi s-a părut o întrebare foarte bună pentru că toate cele trei laturi sunt la fel de importante. Ideea este că, și vreau să susțin încă o dată acest lucru, că inovarea nu începe la nivelul industriei la ora actuală. Ci, mai degrabă, putem spune că începe oriunde în lanțul inovării. O să vorbesc despre inovare mai încolo, dar trebuie să ținem cont că aceste trei laturi au o importanță egală și dacă nu dăm aceeași importanță vom greși. Un lucru foarte important pentru noi, care noi considerăm să fie și mandatul pe care, în baza căruia operăm, este că noi încercăm să avem o structură foarte transparentă, foarte puțin complicată. Eu am lucrat în, la Philips Electronics timp de șapte ani în diferite poziții și sunt conștient de nevoia de a face a construi o structură foarte simplă, foarte ușor de înțeles. Avem două elemente. Pe de o parte, forul de administrație independent al IET-ului. Avem un for foarte eficient și avem și un sediu separat care este în momentul de față în faza de construcție la Budapesta și vom începe activitatea noastră la sfârșitul anului. Trebuie spus că săptămâna trecută am, de fapt acum câteva săptămâni se corectează vorbitorul, că domnul Zel va fi președintele IET. Deci avem deja și sediul și directorul stabiliți. Apoi, un alt element uh, care face parte din structura aceasta ușoară a sistemului este faptul că implementarea operațională va fi foarte simplă. Vorbim, de fapt, doar de uh, două sau trei comunități de inovare și cercetare și vrem să le desemnăm până în decembrie 2009. Suma de bani alocată pentru acest lucru este de 309 milioane de, de euro, care nu este o sumă mare în acest context, dar vom avea o abordare diferită în acest program față de alte programe europene. Să vorbim acum despre câteva principii de bază, pentru că lucrurile au fost abordate într-o manieră puțin diferită. În primul rând, am vrea să ne concentrăm foarte mult pe leadership. Spun acest lucru pentru că am fost înființați în septembrie anul trecut. Am fost apoi confruntați cu obiectivele primele obiective care aveau ca deadline 2010, lucru care a fost destul de imposibile, mai ales având în vedere stadiul discuțiilor. Am acceptat în Consiliul de Administrație principiul de leadership, eu am fost însărcinat cu conducerea acestuia și vom reveni asupra structurii noastre mai, de mai multe ori. Însă aș vrea să susțin din nou ideea că trebuie ca lucrurile să se întâmple într-o manieră foarte simplă. Noi avem un statut care nu are mai mult de 9 pagini. Lista noastră de criterii are 4 pagini. Și acest lucru mi se pare corect, pentru că eu am încredere în uh, substanța propunerii acesteia. Eu cred că vom putea lucra cu o bază legislativă de acest gen. Desigur că puteți să ne spuneți că mm, sloganul nostru este destul de vechi sau poate că puteți spune că vine de la domnul Obama și anume că ceea ce trebuie să facem este mai important. Can do este mai important. Eu cred că noi avem uh, și exemple pentru a justifica acest slogan. Ne întrebăm întâi dacă putem face lucrurile simplu, dacă putem să facem lucrurile în altă manieră decât ce s-a întâmplat până acum și noi în, uh, discutăm despre noi opțiuni de inovare în general. Spiritul nostru în care lucrăm este cel de încredere că putem să realizăm lucrurile, că vom avea rezultate în final. Aceasta nu este de obicei abordarea europeană. Vorbim foarte mult despre lucruri, dar nu întotdeauna retoricii îi urmează și fapte. În al doilea rând, avem o concentrare importantă asupra impactului so- societal sau social. Am studiat diferitele consecințe ale activității noastre. Am ținut cont de faptul că trebuie să contribuim și la crearea locurilor de muncă, la crearea întreprinderilor și în același timp avem diferite provocări care sunt de actualitate în lume și în Uniunea Europeană, care țin de energia uh, durabilă, de schimbările climatice și de societatea de informare și comunicare. Toate acestea sunt piloni importanți ai uh, institutului nostru. Un alt element foarte important pe care îl vedeți acum pe ecran este unul cheie pentru noi. Noi ne concentrăm pe impactul nostru. În Comisia Europeană se depun activități în același domeniu de inițiative comune în tehnologie sau uh, în inovare și ne bucură acest lucru. Programul pe care îl punem noi în aplicare n-ar putea să funcționeze fără existența altor programe în paralel, pentru că ele susțin capacitatea noastră și noi avem așadar uh, șansa de a înflori pe baza acestei sinergii cu alte acțiuni ale Uniunii Europene. Să încercăm să vedem care este stadiul actual al lucrurilor. Am început uh, activitatea noastră pe 15 septembrie 2008. Am încercat să facem un apel pentru Kixuri în uh, august 27, pe 27 august 2009. Dar lucrurile merg foarte repede vom alege primurile chicuri în uh, decembrie 2009. Obiectivul nostru este să avem trei în final. Dacă nu vom avea trei, două vor fi și ele suficiente. Următorul uh, obiectiv pentru șapte ani, avem un program cadru pe șapte ani, va uh, ține cont de, program, de contractele pe care le-am încheiat deja. Și toate acestea sunt, deci, obiectivele noastre pe viitor. Haideți să schimbăm subiectul acum puțin și să vorbim despre inovare în Europa. Nu cred că trebuie să vă explic dumneavoastră acest lucru, pentru că sunteți cu toții experți. În ceea ce privește inovarea, putem spune că ne lipsesc mijloacele, vorbesc de China, de India, de Statele Unite și de alți concurenți. Întrebarea este dacă avem destule oportunități interesante în Europa și răspunsul cred că este da la această întrebare. Vreau să menționez însă câteva care au uh, fost de actualitate în această vară și care mi se par importante. Haideți să vorbim despre ele puțin Primul subiect este așa, sunt așa numitele commons. Să luăm, de exemplu, o idee care a devenit foarte populară în ultima vreme și pe care probabil o să o utilizați și dumneavoastră în Parlamentul European, și anume hârtia electronică. Dacă am fi în Statele Unite și dacă am dori să producem hârtie electronică astăzi, nu există nicio posibilitate de a o face în Statele Unite. De ce? Putem să ne uităm la toate componentele hârtiei electronice, fie monitorul, ecranul sau orice o constituie. Toate aceste elemente sunt produse în China, în Corea și în India și chiar designul pentru ele este făcut în aceste țări. Deci, ce numim noi așa zisele commons sunt de fapt bazele de um, producere care ajută să controlezi ce se întâmplă în momentul în care vrei să produci un, um, un um, produs nou. Deci în Statele Unite, de exemplu, nu există resursele pentru a produce acest uh, obiect. Al doilea punct. Dacă ne uităm la lanțurile de aprovizionare, am văzut că ele sunt extrem de dificil de accesat. Există delegări că de uh, contracte către China, către India și alte continente, dar acum s-a constatat de curând că energia este foarte costisitoare, că și mediul suferă din cauza acestor costuri și deci că, de fapt, lanțul de aprovizionare se schimbă din cauza acestor componente care uh, s-au modificat. Dacă eu vreau să mă aprovizionez în Europa, poate că nu e nevoie să merg până la Manila sau până în Mexic pentru a mă, mă a face rost de aceste produse. În momentul de față, companiile producătoare în uh, Statele Unite planifică din nou uh, o externalizare către Mexic. Chiar dacă noi avem uh, porturi foarte aglomerate, de exemplu la Rotterdam, Amsterdam și așa mai departe, totuși trebuie să găsim o soluție în astfel de cazuri. Vorbim des, foarte mult despre demografie acum, despre mediu. Știți, domnule președinte, că acestea sunt foarte actuale în societatea noastră. Dar um, aceste probleme ne oferă și oportunități în același timp. Am discutat uh, foarte mult cu omologi din China, am discutat în ultimii ani în numeroasele mele vizite cu aceștia și cred că această oportunitate este în același timp și o pârghie, pentru că în momentul de față China construiește o uh, centrală pe cărbune pe lună. China este liderul mondial în construcția centralelor pe cărbune cine, care este singura țară din lume care a experimentat generația 4 a centralelor nucleare, tot China, care este singura companie din lume care are deja un parc de mașini electrice destul de extins. E vorba de Pekin și de uh, stațiile de alimentare a acestor mașini care sunt mult mai frecvente în China un mesaj foarte dureros pentru noi europenii și cred că mai bine am face să ne grăbim, pentru că în momentul de față avem lipsă, avem o lipsă clară în ceea ce privește agilitatea în aceste domenii. Trebuie să ne fixăm aceste obiective cât mai repede. Bun. Haideți să vorbim puțin despre inovarea mai puternică în Europa. În primul rând, e nevoie de o capacitate suplimentară. Am avut un plan uh, conținut în strategia de la Lisabona de creștere cu 2, de la 2% la 3% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare. Momentan nici măcar nu atingem obiectivul de 2%. Există state care au obiective mult mai bune, Israelul, Suedia, de exemplu. Deci mai avem multe de obținut în acest domeniu, dar lucrurile se mișcă în timp ce vorbim chiar atât guvernele naționale cât și guvernele europene doresc o modificare a situației. Noi ne bazăm pe faptul ca lucrurile să se schimbe. Dacă însă lucrurile nu se schimbă, nu putem să ne luăm răspunderea să ne mai atingem obiectivul. Deci, pe ce ne concentrăm mai degrabă? Ne concentrăm pe impactul uh, cunoașterii E vorba de aceeași listă pe care am stabilit-o înainte, de crearea noilor întreprinderi, locurilor de muncă, educației și o, a impactului pe societate în ceea ce privește energia, schimbările climatice și informarea și comunicarea. Trebuie să ținem cont deci de toate aceste puncte și mă voi întoarce acum sau mai târziu la problema cunoașterii. Însă dacă ne uităm la toate aceste probleme, suntem deja în centrul afacerilor în acest domeniu, în centrul activităților economice în care e nevoie de persoane mai educate, e nevoie de mai multe locuri de muncă și toate aceste lucruri nu se întâmplă în momentul de față. Și în același timp e nevoie de un control mai bun al schimbărilor climatice. Din nou, nici aici nu am reușit să ne atingem obiectivele momentan. Ce ne trebuie pentru a le atinge? În primul rând e nevoie, după cum am zis înainte, de o rețea completă de inovare. Trebuie să integrăm um, așadar companiile care se ocupă de aceste domenii, cercetarea, educarea și inovarea. Este clar însă că e nevoie de un impuls în acest domeniu, pentru că inovarea nu se oprește la granițele dintre țări. Inovarea trebuie să treacă prin toate lanțurile, uh, tot lanțul acesta pe care vi-l prezint aici, pentru că aceste lucruri sunt interconectate. Vreau să vă mai dau un exemplu din China, pentru că am fost foarte, fam- am fost foarte activ în acest domeniu. La studenții de medicină în, la, în China li se oferă subvenții pentru a-și crea activitatea proprie și unii pleacă, părăsesc uh, universitatea nu numai cu o diplomă de master, ci și cu o întreprindere mică pe care au creat-o pe cont propriu. Un alt element important este colocalizarea persoanelor. E o noțiune foarte complicată pe care cred că multe lume a înțeles-o greșit. Uh, ce înseamnă această colocalizare? Înseamnă că o mare parte a lanțului de inovare trebuie să fie adus împreună într-un centru. De obicei este un centru transnațional care implică mai multe, mulți actori, dar care este mai mult mai condensat geografic, astfel încât persoanele să poată chiar fizic să își vorbească, ca fluxul de informații să meargă mai direct, fie că e vorba de un întreprinzător, de un cercetător, un student sau un profesor la facultate, ca ei să se poată întâlni concret. De ce este această colocalizare foarte importantă? Pentru că vorbeam de crearea de rețele, în Europa vorbim des de această creare de rețele. Orice rețea, fie ea cât de subțire, nu va aduce un rezultat uh, final în ceea ce privește domeniul uh, comercial sau uh, în domeniul inovării. Eu sunt convins că dacă ne uităm în general la situația din lume, la care sunt centrele de inovare din lume, e vorba de Statele Unite, de Boston, de exemplu. Am locuit în acea mm, zonă și este extraordinară apoi Pekin, Pekinul, Shanghaiul, Cenianul și mai există o, o, uh, o regiune în India, în Bengal, unde se întâmplă astfel de centre, unde eu cred că și în Europa am putea să aducem împreună într-un centru toate aceste potențiale și să lucrăm apoi de acolo împreună în aceste situri concentrate de informație și cercetare. Cred că atitudinea noastră de pozitivă, în care considerăm că putem face lucrurile, atitudinea can do, este foarte importantă și, în final, dacă îmi permiteți, domnule președinte, voi elabora un pic acest punct. Dacă ne uităm deci la ce facem în Europa, multe lucruri se întâmplă într-un mediu controlat, ceea ce este bine până la urmă. Dar dacă vrem să avansăm în domeniul inovării, trebuie să trecem de la un mediu controlat la un mediu care oferă capacități, oferă posibilități. Un mediu care este cu adevărat un mediu can do. Iar provocarea pe care trebuie să o obținem este, pe de o parte, să ținem cont de transparența care ne este înscrisă în statut și, pe de altă parte, să dăm capacitatea persoanelor care lucrează în domeniul inovării să iasă din aceste canale obligatorii, să uh, își aducă propriul aport. Un alt element cheie este implicarea industriilor cheie, universități importante și centre de cercetare din Europa. Doamnelor și domnilor, nu e vorba aici de o, un exercițiu de la zero. E vorba de folosirea talentelor excelente, a, a institutelor excelente pe care le avem și pe care trebuie să le folosim și să le exploatăm. Dacă uh, sunteți uh, parte al acestui flux, puteți beneficia de aceste oferte ale Europei. Dacă vorbim de comunitățile de inovare și uh, de cunoaștere, așa numitele chicuri, trebuie să existe un fel european de a da rezultate în acest domeniu. Dar întrebarea este cum putem să creăm aceste chicuri, aceste comunități de uh, informare și de, comunică, de cunoaștere. Am avut o întâlnire la începutul acestui an cu OECD-ul. OECD-ul scrie rapoarte formale despre inovarea în Europa și despre elementele acesteia. Dacă numărăm factorii inovării pe care îi regăsim în rapoartele excelente ale OECD-ului, pe care nu pot decât să vi le recomand, vedem că e vorba de 200 de elemente aproape. Însă, în nicio industrie nu se provoacă inovarea în așa fel. Deci ce trebuie făcut este să alegem din aceste obiective câteva pe care vrem să le folosim, iar apoi de la ele să plecăm și să intrăm în lanțul general de inovare. Asta este ce încercăm noi să facem. Dacă vreți, să faceți uh, așa ceva. Dacă sunteți antreprenor, dacă acesta este grupul dumneavoastră țintă sau, de exemplu, aveți alt grup țintă um, în domeniul comercial, trebuie să alegeți anumite componente ale rețelei de cunoaștere și inovare, cum ar fi, de exemplu, cercetarea, inovarea și industria. După ce am spus toate aceste lucruri, aș vrea să mă uit acum mai de aproape la provocările cu care ne confruntăm. Dar trebuie să fiți conștienți că toate aceste comunități vor fi ca un fel de cobai în Europa. Totul este un experiment până la urmă, dar dacă îmi permite, domnule președinte, aș spune că acest experiment nu poate să dea greș. Noi, Institutul IET, nu putem să greșim în acest sens. Aș vrea să vă întreb ce ar putea să intervină în Europa ca să salveze eșuarea acestui proiect dacă noi nu reușim. Deci e nevoie de un efort enorm pentru a ne gândi din timp la toate consecințele. Foarte multe elemente la care putem să ne întoarcem sunt testarea triunghiului de cunoaștere. Am definit comunitățile acestea ca fiind parteneriate colabor- în colaborare care sunt structurate din punct de vedere legal și financiar, dar uh, partenerii lor sunt actori importanți așa cum am spus-o și în discuțiile noastre, dar cred că toate părțile implicate care doresc să participe la o astfel de rețea au înțeles despre ce e vorba. Așadar, partenerii sunt uh, actori în acest triunghi. Ce înseamnă colocalizarea în aceste comunități? Înseamnă aducerea împreună a unor părți importante al uh, rețelei, ale rețelei de inovare pentru un contact mai bun. Dacă vreți ca studenții să vorbească cu profesori, cu antreprenorii și cu alți actori, nu trebuie să veniți cu o rețea care se găsește la 500 de kilometri distanță sau care este extrem de extinsă pe glob. Pentru că nu credem în astfel de model. Vreau să vă mai amintesc încă o dată de obiectivele noastre, de ce trebuie să producem. În primul rând e vorba de crearea de întreprinderi, de sprijinirea antreprenorilor, a educației, a dezvoltării crearea locuri de, de locuri de muncă și alte probleme sociale pe care vrem să le rezolvăm, despre care am mai vorbit. În ceea ce privește crearea de întreprinderi, industria implicată este extrem de importantă. Acest lucru se aplică atât la climă, la energie, la viitorul uh, comunicării, informării și așa mai departe. Este un domeniu cheie. Dar alt lucru care este important, esențial, este că de multe ori întreprinderile încearcă să o ia într-o direcție nouă, încearcă să se creeze pentru un nou obiectiv și crearea de întreprindere este un lucru foarte dificil. Noi vrem să ajutăm exact în acest punct. Am vorbit înainte de educare, de ajutorul pentru educare pe care îl oferim antreprenorilor. Vreau să subliniez din nou, doamnelor și domnilor, noi încercăm să contribuim la educarea în Europa. Avem un sistem de facultăți, de universități extrem de bun și cred că el este competitiv și uh, în comparație cu celelalte sisteme din lume. Cu toate acestea, noi vrem să educăm, noi educăm în majoritate pentru a pregăti oamenii pentru locuri de muncă. We seldom educate people to become Pregătim oamenii să devină, de exemplu, oameni de afaceri, antreprenori. Și unii se gândesc, nu, nu poți să formezi, să educi un antreprenor. Eu spun că e greșit să gândim așa oamenii își au posibilități predeterminate, dar se pot accentua unele sau altele și mai ales eh, în ceea ce privește antreprenorii în Europa. Mă întorc la câteva probleme esențiale. Prima este excelența. Am eh, accentuat puțin diferit aici. Adeseori, în Europa vorbim de excelență la nivel mondial. Bun, și atunci cu cine ne comparăm? Și se lasă liniștea în momentul în care se pun asemenea întrebări. În Europa avem activități excelente, dar ce n-am făcut nu le-am uh, adus la nivel mondial. În al doilea rând, avem nevoie să contribuim la dezvoltarea curentă din cadrul universitar. Să fim un fel de catalizator. V-am dat un exemplu din China, un alt exemplu, nu din China. A învăța prin practică nu este un punct foarte în Europa. S-a recunoscut acest lucru și încercăm să ajutăm acest lucru pentru că unele dintre marile universități au un cuvânt de spun aici. Apoi formarea antreprenorilor iar este un element important și apoi exploatarea acestui aspect prin ce avem prin întreprinderile mici și mijlocii, uh, începerea unor noi afaceri și crearea de uh, afaceri. Uitându-ne în trecut, sunt uh, multe exemple bune de firme legate de IT. Și când ne uităm la cele mai bune, îmi pun întrebarea. Să zicem că primele 100 se schimbă la, câteva, la câțiva ani. Iar uh, schimbările au loc cam la 3-4 ani. Ei bine, câte dintre cele cunoscute sunt din Europa? Foarte puține, pot să vă răspund. Deci, vedem că din punct de vedere al inexistenței modelelor de afaceri, nu suntem prea creativi. Există o idee conform căreia uh, cercetarea tehnică și netehnică, precum și, uh, și tehnologia, duce la o bună exploatare a oportunităților de inovare. Dați-mi voie să vă spun uh, în Europa se spune că avem atâția, atâtea invenții bune. Atunci care e problema cu inovațiile? N-are nimic de a face acesta cu inovarea. Invențiile sunt doar o cale posibilă. Chinezii au devenit cunoscuți prin inovare bazată pe eficiența costurilor, chiar și prin imitație. Apoi există inovație bazată pe lanțul de furnizare. Toate aceste elemente trebuie luate în calcul și de aceea susțin cercetarea fundamentală, dar și inovația bazată pe tehnologia existentă și apoi progresul rapid. Am menționat după aceea faptul că avem capacități foarte bune în Europa. Avem te- centre de tehnologie excelente, laboratoare, industrie puternică. Ce avem nevoie este să le legăm una de acestea în centre transnaționale, pentru că, în final, este vorba de un efort european despre care vorbim. Am vorbit centre de colocalizare. Probabil că este chestiunea cea mai dificilă uh, în uh, propunerea noastră. În discuții pe care le-am avut, uh, cu asta se confruntau. Am încercat să-i ajutăm, dar sunt absolut convins, doamnelor și domnilor, am mulți prieteni din toate domeniile, din uh, industrie, care spun același lucru. Cunoașterea, cunoștințele pe hârtie nu mai sunt de actualitate. Nu mai funcționează. Bun, deci cunoașterea trebuie să poată circula în cadrul oamenilor în momentul în care vrem să facem afaceri. Care este chestiunea legată de IPR? În cercurile din comunitatea europeană uneori eh, se așteaptă de la noi eh, să rezolvăm această problemă. Nu are prea mult sens, pentru că noi suntem un fel de catalizator mai degrabă. Deci lucrăm cu, ajutăm, există politică motivațională, mulți sunt implicați în eh, activitate de, deja. Asta nu înseamnă că e nevoie sau nu e nevoie de un uh, brevet. Ar fi bine să-l avem? Poate. Iată câteva chestiuni în care nu intrăm, pentru că nu ar face decât să uh, ne întârzie cu mulți ani de zile. În final, sunt uh, convins că totuși inovația din Europa nu este prea vizibilă în China, în America, sunt foarte mândri, dar uh, și noi ar trebui, că am venit timpul să devenim. Aceasta era lista despre care vorbeam, dar mai am câteva elemente specifice. Dacă vrem să avem rezultate, avem nevoie de o conducere executivă ne îndreptăm, suntem pe calea cea bună, dar dacă avem un plan de afaceri, trebuie să-l putem pune în acțiune și să mergem mai departe. Deci, planul de afaceri este foarte important și monitorizarea, controlul este iarăși important. Dacă citim o, avem aici o monitorizare a planului de afaceri, verificarea elementelor, rezultatelor și, de asemenea, trecerea chiar la afaceri. Ce ne așteaptă? Până acum am primit în jur de 20 de propuneri care sunt uh, în cadrul unui proiect, unui program de selectare de către un juriu. Care este calea pe care o urmăm? Vă reamintesc ce, cu ce am început? În anumită măsură, aceasta este un uh, proiect pilot în care nu trebuie să eșueze. Dar totuși rămâne un pilot, un experiment. Și trebuie să existe în permanent uh, un efort de consolidare și de învățare. În ianuarie vom demara procesul de învățare. Ce am făcut bine, cu ce am greșit și care sunt căile de îmbunătățire. Un al doilea element Sigur, există multe oportunități de inovare în Europa, dar mai ales dacă ne uităm în, dincolo de afacerile care există, există o rețea întreagă de inovare care are și alte elemente. Invențiile fantastice trebuie totuși să ducă și la procese inovative. Ne vom concentra pe acest lucru, uh, pe tehnologia informației și comunicării, pe uh, performanță. Ne vom gândi la Academia de Antreprenoriat. Îmi cer scuze că uh, l-am formulat în acest fel. Termenul de Academie de Antreprenoriat nu este Uh, un nou tip de școală, de institut. Nu, este vorba de un grup în care fiecare dintre ei este un antreprenor, om de afaceri foarte bun din Europa sau din afară, care în sistem de colocalizare reușesc să contribuie mai bine. Apoi am vorbit despre programele de învățământ. Aș dori să mă gândesc uh, și la noile programe, la um, diplome. Antreprenoriat în întreaga lume este un alt uh, element. Trebuie să răsplătim profesorii sau grupurile de cercetare sau studenții care continuă să transmită informațiile acest centru este o nu este totuși un uh, loc uh, de oportunități egale. Este vorba de a găsi locul cel mai bun în Europa uh, și pentru a impulsiona afacerile într-o altă viteză, la un alt nivel. cu siguranță avem nevoie să creăm mult în domeniul afacerilor. Încă nu am vorbit și asta am făcut uh, cu bună știință despre finanțarea proiectelor. S-a decis să se financeze doar la nivel de 20% orice eh, afacere nouă. Deci așteptăm un factor multiplicator de 4, cu totul neașteptat. De ce? Dacă vrem să fim în această, acest efort foarte bine, vă susținem, dar avem nevoie de Um, implicare din partea noastră. O dedicare de 50% nu este suficientă, de aceea o finanțare de 20% din partea noastră ni se pare suficientă. Acest lucru încerc să o conving oamenii că nu ar trebui să fie în jur de 25%. De unde au venit ideile? Fiecare trebuie să-și aducă uh, bunurile, apoi există programe, programe naționale, europene, și în final ajunge și finanțarea. Nu este o obligație. Dar uh, cu trei, o investiție de trei, uh, cu o finanțare de 300 de milioane se ajunge la 1 miliard 200 care ajunge între 50 și 100 de uh, milioane de euro pe e- an cheltuiți. Vedem, lucrurile sunt clare. Dacă vrem să facem ceva la nivel de excelență, trebuie să uh, stabilim jaloane. Aceasta este lucrul cel mai complicat. Mergem la OECD, uh, ne plimbăm, dar în final discutăm despre jaloane și despre moduri de verificare prin utilizarea acestei informații de bază, totuși să nu uităm că există niște jaloane de verificare foarte simple. Așteptăm uh, afacerile, domeniul să, ne, să vină la noi și să ne ceară ajutorul. În final, uh, avem uh, o agendă pentru viitor, agendă strategică, care va fi concepută împreună cu alți actori din cadrul uh, ori printre organismele europene sau uh, naționale. În final, aș vrea să concluzionez prin uh, ideile că trebuie să existăm industrie existentă, să ajutăm, să impulsionăm crearea de noi firme, să creăm locuri de muncă, să îmbunătățim educația, să ajutăm la schimbările climatice, dar recunoaștem și acceptăm toate problemele, toate uh, lucrurile dificile cu care ne vom confrunta. S-a discutat mult dar să acceptăm că există aceste provocări și să trecem la treabă. Antreprenoriatul reprezintă un element cheie, un liant al rețelei inovației. Învățăm și din bune și din rele. Trebuie să lăsăm și timp suficient pentru a ajunge la excelență, între 7 și 15 ani, deci o finanțare până la 12 ani și în final să nu uităm că trebuie să creăm aceste centre de cunoaștere și să acționăm, să și livrăm ceva. Să ne gândim la ce putem face. Am vorbit despre acest lucru. Putem face? Atunci să facem. Să facem, deci să trecem la acțiune. Dar vrem și rezultate. Mm, lucru special uh, pentru Europa este stilul uh, multor țări, cum ar fi China. Vorbeam despre centrele acestea din China. Mi-a spus cineva care sunt punctele, de câți bani am nevoie, ce obțin, când începem și când vedem rezultatele. Aș vrea și noi să gândim în același fel. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Ähm, Mulțumesc. Ne-ați făcut o prezentare foarte interesantă, foarte clară. Văd că multă lume vrea să ia cuvântul. Doamna Cavaliu are cuvântul prima. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și președintelui Consiliului IET pentru această prezentare foarte interesantă. IET este o inițiativă foarte interesantă și mă bucur să văd că uh, în ciuna începutului dificil, instituția funcționează acum eficient. Am trei întrebări scurte. Mai întâi, una din caracteristicile IET car, prin care acesta se distinge de alte instituții, cum ar fi Consiliul European pentru Cercetare, este că el se bazează pe faptul că, la nivel de conținut, obiectivele noastre ar trebui să reprezinte politicile Europei uh, astfel cum au fost stabilite de Parlamentul European și de Consiliu? Și în acest sens, cum vedeți IET și conformitatea lui cu noile strategii de inovare prezentate de Comisie? Am citit pachetul și trebuie să mărturisesc că am fost puțin îngrijorată, fiindcă IET nu este reprezentat semnificativ în pachetul de inovare. Mi s-a părut ciudat. Cum vedeți această combinație și cum uh, vă încadrați în strategia de inovare pentru Europa? A doua întrebare. Președintele Barroso a prezentat în fața acestei comisii liniile de orientare pentru viitoarea comisie uh, și el are un program ambițios, de pildă, pentru noi strategii industriale pentru Europa, bazate pe inovație, precum și pentru agricultură. A vorbit despre o agricultură modernă bazată pe cunoștințe. Cum credeți că poate contribui IET la aceste politici? Și ultimul punct se referă la faptul că IET este un fel de proiect far. El trebuie să aibă un efect catalizator a redus resursele, însă are resurse reduse, însă principalul efect este că alte instituții europene și universități pot copia acest model, modernizând, reformând și organizându-se într-un model similar sau chiar îmbunătățit al IET. Care sunt planurile institutului de promovare de ale acestor efecte de catalizator ale IET. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Șațimacachis. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să pun nicio întrebare. Eu aș vrea doar să fac un comentariu. IET-ul este, într-un fel, copilul nostru al tuturor. L-am uh, creat foarte repede am aplicat ideea IET-ului foarte repede după un discurs al președintelui Barroso din ianuarie 2005 și chiar în 2008 putem spune că aveam deja proiectul concret la noi în Parlament. Comisia a colaborat foarte bine cu Parlamentul și cu Consiliul în acest subiect și sunt entuziast de ce a devenit ideea care a început printr-un discurs. Am urmărit uh, noi ca legislatori de fapt, nu trebuie să facem decât condițiile cadru pentru ca dumneavoastră să le umpleți după aceea, dar vreau să vă spun tocmai că m-ați impresionat prin felul în care ați umplut acest cadru pe care l-am creat noi. E vorba de, cu adevărat de o abordare strategică, unde noi europenii avem potențial, unde putem noi să compensăm uh, slăbiciunile pe care le avem față de alte componente. Deci, într-un fel, mi se pare că puteți să um, um corespundeți unui patriotism european pe care ni-l dorim uh, foarte des în Uniunea Europeană n-am simțit niciodată acest lucru atât de puternic ca la dumneavoastră. Aveam un, un peisaj foarte divers în domeniul cercetării și inovării, dar ce îmi place este că dumneavoastră aveți o abordare strategică, ați vorbit de commons, ați vorbit de ideile strategice prin care Europa trebuie să se poziționeze. Nu trebuie să pierdem în niciun caz legătura cu uh, lanțul de uh, inovare. Mă bucur de asemenea și că nu ați definit inovarea într-un sens larg, ci ce aduce noi afaceri, ce creează locuri de muncă, ce aduce bani. Mi se pare că această definiție este foarte bună când vorbim de inovare, pentru că cercetarea e vorba de investirea banilor în cunoaștere. Inovarea este procesul invers. Din cunoaștere se scot bani prin noi servicii, noi produse, produse mai bune. Deci e vorba de două produse în sens invers. Uh, mi se pare că aceasta este abordarea corectă și vă felicit pentru rapiditatea cu care ați reacționat, pentru că chiar ați reacționat foarte repede. Eu nu sunt de părere că au existat dificultăți la început, așa cum a spus colega mea. Eu cred că, din contră, lucrurile au mers foarte bine și nu pot decât să vă felicit. În ultimul slide ați spus că cel de-al treilea kick ar trebui să se ofere, să se refere la teme cum ar fi alimentația și sănătatea. Pentru noi, europenii, acest subiect uh, este foarte important pentru că avem abordări diferite față de alte continente. Ieri am discutat dimineața despre uh, cercetarea în domeniul Alzheimerului. Poate că și acesta ar putea fi o temă pe care să o abordați dumneavoastră. În orice caz, ideea este să ținem legătura între alimentație cu consecințele ei pentru sănătate și sănătate în general. Vă voi trimite un uh, studiu al Parlamentului European care se referă la exact acest subiect. Există foarte multe informații pe care le-am primit din partea olandezilor chiar. Și o ultimă remarcă aș vrea să fac cu privire la KIC, la comunitățile de informare și de cunoaștere, care vor fi o prioritate a dumneavoastră. Ați spus că aveți destul de, destul de mulți ingineri printre personalul dumneavoastră, dar nu uitați și științele umaniste, vă rog. Pentru că dacă trebuie să lucrăm în toate domeniile, trebuie să constatăm că în ceea ce privește științele informării, avem de-a face cu o inundație de informații și avem și o problemă de protecția datelor. Va trebui deci să găsim un echilibru între aceste două probleme, De ce nevoie de psihologie, De ce nevoie de științe umaniste. Vă rog să nu uitați de această abordare, dacă puteți, vă rog să o menționați și vreau să vă spun că sunt foarte entuziast de ce am auzit. Felicitări! Mulțumesc! Domnul Lambert are cuvântul acum. Thank you, Mr. President. Ik moet danken voor een uh, uiteenzetting die uh, vol van passie uh, is. And I must say, I, I do... Mulțumesc. Aș... I could not agree more with a number of statements. Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Sunt de acord cu uh, declarațiile dumneavoastră și mai întâi cred că ați ales calea corectă pentru IET. Industria din care provin eu este industria tehnologiei informației și mi se pare că ați făcut alegerea corectă în acest sens. E vorba de necesitate, însă îmi place și cum ați spus problema. Se referă și la oportunitate și trebuie să vedem ambele aspecte ale acestei ecuații. Și sunt de acord și cu sentimentul de urgență pe care l-ați exprimat mi-a plăcut foarte mult felul în care ați spus uh, Europa în uh, raport cu China și Statele Unite când vedeți că sub administrația Bush au existat uh, de patru ori mai mult capital în Statele Unite, o țară care nu credea în schimbările climatice, comparativ cu Europa, ia uitați-vă ce se întâmplă acum. Silicon Valley se lupta uh, acum patru ani cu industria tehnologie, iar acum se ocupă de tehnologiile ecologice. Europenii trebuie să fie conștienți de acest lucru, fiindcă uneori, dragi colegi, văd că uneori există o, un, o comoditate prea mare. Credem că suntem lideri în domeniul ecologiei. Nu suntem, decât în unele domenii. Și această uh, situație se va schimba foarte repede dacă nu acționăm rapid. Uh, de aceea sunt de acord cu urgența acțiunii. Un alt lucru care m-a bucurat este discuția despre colocalizare. Vin dintr-o companie în care am început să lucrăm acum 20 de ani și acum vedem efectele uh, faptului că ne-am uh, împrăștiat, să spun așa, oamenii în toate uh, sectoarele. Dacă nu au loc interacțiuni, cunoștințele nu circulă și aceasta este problema cheie. Acum aș dori să vă întreb ceva referitor la inovare. Inovarea, desigur, se referă la tehnologie, Însă nu e vorba doar de tehnologie, ci și de proces și de felul în care facem lucrurile, felul în care organizăm modelul de afaceri, să-i spunem așa. În ce măsură se concentrează IET și pe acest lucru? Vreau să înțeleg asta, fiindcă tehnologia singură nu va rezolva problema, ci felul în care o folosim și felul în care lucrăm va schimba lucrurile. Un alt, o altă întrebare pe care aș dori să vă pun este care sunt uh, principalii actori. Văd entuziasmul de a avea aici un instrument comunitar și ceea ce am văzut în timpul discuției pentru clim, climă și energie este că mulți lideri europeni se gândesc în, încă uh, într-un alt, într-un alt fel și este nevoie de o abordare comunitară. Aveți senzația că lumea înțelege acest lucru sau vi se pare că statele membre încă lucrează singure și nu sunt interesate de inițiative comune? A doua întrebare este unde sunt banii? Investim foarte mult, îmi place această idee a pârghiei pentru că trebuie să vedem responsabilitate și angajament în acest sens, însă se oferă suficienți bani pentru acest lucru. Iar ultima problemă pe care o văd se referă la IPR. IPR este important fiindcă e un stimulant. Dacă inovezi, vreau să obțin și un profit. Însă, IPR-urile se folosesc și au fost folosite ca mod de influențare a inovării, inovării fiindcă eu am uh, brevete și nu fac nimic cu ele în loc să mă uh, asigur că obțin o valoare pentru ele. Iar în final vreau să spun că eu văd perioada actuală ca oportunitate pentru Europa să redevină o putere industrială și aleg cu atenție cuvintele. E vorba de industrie. Unii dintre noi au renunțat la asta și au spus că ne îndreptăm spre o economie bazată pe servicii, însă eu cred că schimbările climatice, transportul de energie și toate aceste lucruri sunt activități foarte industriale, iar noi, verzii, salutăm acest lucru, fiindcă astfel se obține o economie echilibrată. Mulțumesc! Ghirec. Mulțumesc, domnul Ghere, care cuvântul. Mulțumesc. bardzo. Uważam, że Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, Institutul de Inovare și Tehnologie este o inovare în sine. E vorba de un lucru extrem de pozitiv pe care îl salut. În ceea ce privește inovarea, trebuie spus că, așa cum am constatat și înainte, uh, Inovarea este compusă dintr-o piață care funcționează bine, de, dintr-o căutare a calității, educare, educație de calitate și din invenție și dreptul de proprietate intelectuală sau uh, dreptul de a acorda brevete. Iată deci cele patru laturi importante care ameliorează um, inovarea. Dacă dorim să comercializăm cercetarea și inovarea în acest triunghi, informarea este de fapt materia primă, energia pe care se bazează această economie. Trebuie deci să, atunci trebuie să facem anumite corecturi din perspectivă inovatoare. O piață care funcționează bine trebuie să funcționeze și în mod real bine pentru că altfel trebuie să primească impuls din partea unor piețe inovatoare. Mi se pare că abordarea dumneavoastră este foarte bună. Căutarea calității, ați vorbit de ea, aceasta este garantată în cel de-al șaptele program cadru pentru cercetare. În diferite state, însă, cercetarea nu își are încă rolul la fel de important cum ar trebui, pe care ar trebui să-l aibă. Ați vorbit de China și de potențialul și succesul acestor uh, continente, e clar că acest lucru depinde de educație. Educația în China joacă un rol foarte important. Mă refer aici la studiile în domeniul tehnic, de exemplu, sau științific. Din păcate, la noi, în Europa, avem probleme în continuare în aceste domenii, mai ales în legătură cu aceste domenii deci, de educare. Foarte puțini studenți sunt interesați, de exemplu, de aceste materii. Deci nu avem prea mult potențial pentru inovare, dar cred că ar trebui de asemenea să îmbunătățim dreptul brevetelor. Deci sunt mai multe întrebări la care trebuie să răspundem. Cum putem să sporim posibilitatea de a folosi inovare în mai multe domenii? Și iată și un comentariu, dacă îmi permiteți, și o întrebare. Așa cum am auzit în cursul dezbaterii, la început, atunci când ați vorbit de crearea institutului și de când am auzit discursul de introducere al domnului Barroso, el ne-a prezentat trei subiecte, schimbările climatice, energiile regenerabile și, în al treilea rând, o informatică modernă. În baza acestor trei piloni, aș vrea să vă pun o întrebare cu privire la schimbările climatice. Colegul meu a vorbit de acest subiect înainte. Iată întrebarea mea. Este vorba oare de crearea unui model comun pentru combaterea schimbărilor climatice care să țină cont de toate, toți factorii uh, de fezabilitate și nu numai de um, impactul asupra emisiilor de dioxid de carbon. Având în vedere că schimbările climatice sunt deja o realitate, aș vrea să vă întreb dacă puteți să îmi răspundeți la întrebarea care este sensul în cercetarea în domeniul climei. Mulțumesc! Madurel. Doamna Riera Madurel. Gracias, presidente. Eu también... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului Scormans pentru prezența printre noi și îl felicit sunt de acord uh, cu chestiunile legate de inovație și cercetare în Europa. De asemenea, și cu modelul de institut propus. Acest lucru ar trebui propus Parlamentului, iar este vorba de un obiectiv al activității noastre. Și sunt de acord cu majoritatea elementelor expuse. Dacă acest Consiliu de Administrație, în, creat în 2008, iar institutul a început să funcționeze propriu-zis în septembrie, după colocalizare în Budapesta, înțeleg că pentru dumneavoastră, pentru echipă, Mm, activitatea a fost foarte intensă, măcar uh, din punct de vedere a organizării, uh, convocării tuturor celor implicați, mă rog, un proces foarte complex. Am o întrebare concretă pe care o adresez Institutului. În primul rând, se leagă de finanțare. Aceasta a fost una dintre chestiunile cele mai dezbătute în Parlament. Ă, pentru că e, suntem de părere că o nouă structură ar trebui și finanțată. În cadrul negocierilor, argumentul era capacitatea institutului de mobilizare a resurselor economice, mai ales din sectorul particular cercetări care pe termen lung contribuie și la finanțarea institutului. Cunoașteți foarte bine sectorul, ceea ce aș dori eu să știu ce vreți să faceți, cum veți convinge factorii din industrie dincolo de condițiile impuse afacerilor. Cum veți mobiliza argumente, cum îi veți implica în programele de cercetare? Și rămân tot la problema finanțării. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu propunerea finanțării institutului pe care ați descris-o, fără să vă dați avizul? Credeți că ar trebui să schimbați ceva? Parlamentul este în măsură să ajute. Mai am o altă întrebare în legătură cu condițiile impuse informării, comunicării. Institutul este nou, e nevoie de publicitate. Ați făcut uh, eforturi mari de informare, de comunicare uh, pe internet, aveți un site web foarte bun, există prospecte de informare în trei limbi, seminare uh, pe obiectivele uh, institutului în 27 de limbi, subiectele prioritare, organizarea uh, comunităților, asta în chiar mai multe limbi, țări apoi sectoarele implicate, centrele universitare de cercetare, laboratoare, așa mai departe. Dar societatea este un alt aspect. Institutul ar trebui să permită ameliorarea prezenței sociale a tehnologiei informării. E premiile Nobel, Nobel sigur că au uh, vizibilitate mare, dar uh, pe de altă parte inovarea și tehnologia ar trebui să fie mai prezentă în societate. Trec la alt subiect. Uh, va avea loc o reuniune a experților care va avea rol de evaluare. Dar mai precis, ce rol vor avea acești experți, mai ales din punct de vedere al susținerii comunității inovației și cunoașterii? S-a ales Budapesta ca sediu, deși erau și alte candidatori. Iar uh, celelalte orașe am înțeles că au statut de centru de promovare a Institutului. Puteți să ne spuneți mai multe? Care este exact funcția acestor orașe? Mulțumesc. Doamna Tuia are cuvântul acum. Eh, grazie anche da parte mia per questa presentazione. Mulțumesc. Aș vrea și eu să vă spun în legătură cu această prezentare că și eu uh, sunt foarte bucuroasă de ce am auzit acum despre IET. Sperăm ca lucrurile să meargă bine și în continuare. Parlamentul European uh, trebuie să de obicei să ne opunem la crearea noilor structuri, la noilor entități, dar în momentul de față Parlamentul European a fost cel care a susținut crearea acestui institut prin majoritatea membrilor săi. Aș vrea de aceea să știți că ni se pare că Parlamentul European uh, are așteptări foarte mari cu privire la activitatea viitoare a Institutului. Aș vrea să menționez câteva puncte. În primul rând, importanța educației. Uh, mi s-a părut uh, că ați vorbit întotdeauna de ea despre ca o modalitate, ca o dimensiune importantă, dar cred că cred că această temă este una esențială, pentru că nu e vorba numai de formare, de instruire, de formare superioară, ci și de dezvoltarea unei atitudini cu privire la uh, la uh, începerea, la apropierea de cunoștințele uh, științifice, la apropierea de studiile acestea. Uh, Ați vorbit de colocalizare, de asemenea. Ce înseamnă, de fapt, această colocalizare? Pentru că mi s-a părut că e un răspuns nou la ceea ce cu toții consideram că este valabil. Odată ce intri în rețea, trebuie să ai acces mai bine la informații. Toată lumea vorbește de, gere, de această rețea, dar rețeaua, în general, nu produce neapărat un efect de cooperare strânsă deci aș vrea să înțeleg exact care este ideea acestor uh, colocalizări. Poate că există deja experiențe de dialog, uh, e vorba de dialog față în față, bănuiesc, care să îmbunătățească comunicarea. Deci vreau să știu care este, până la urmă, inovarea în acest domeniu, pentru că ați fost foarte mm, succint pe acest subiect. Și două alte observații finale. Ați găsit în statele membre, din partea comunităților științifice, Eh, din partea mediilor de excelență, reacții pozitive de participare la acestor chicuri, dar totuși trebuie să se înțeleagă mai întâi ce, despre ce este vorba când e vorba de colocalizare. Eu nu cred că la noi în țară se știe se, despre această nouă realitate, despre Institutul European de Tehnologie și despre felul în care se poate participa la activitatea asta. Și o ultimă remarcă, având în vedere că suntem acum în faza de introducere a acestui institut, de, o fază de început. Noi suntem de părere că acest joint programming de care vorbea Comisia, nevoia de a coordona forțele, de a crea o masă critică pentru a putea acționa într-un anumit domeniu, este o abordare foarte bună. În momentul de față nu suntem nici la 2% de investiții din PIB pentru cercetare, dar noi avem ca obiectiv 3% pe care l-am prevăzut în strategia de la Lisabona. Oare avem resurse suficiente pentru a putea obține acest rezultat? V-ați vorbit de India, de China, de America și vreau să știu dacă resursele suficiente pentru cercetare sunt, uh, trebuie să fie neapărat folosite într-o manieră coordonată. Cred că ele, având același obiectiv, ar trebui să fie aplicate în mod coordonat. Iată de ce vă întreb cum considerați această abordare. Probabil că în ceea ce privește structura lejeră de care ați vorbit, e vorba de o bună îmbinare a costurilor de funcționare cu structura institutului. Credem că proiectele pe care le-ați prezentat și echilibrul acestor două elemente va fi reflectat probabil pe viitor. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Țicău Va trebui să ne uităm însă foarte atent la ceas, pentru că avem extrem de puțin timp. Nici nu știu cum să răspund acum, domnul Chimatea, toate aceste întrebări. Să sperăm că o să reușească. Doamna Ticău. Domnule președinte, am uh, două întrebări, uh, de fapt o remarcă și o întrebare, ambele foarte scurte. Uh, Uniunea Europeană a investit în ultimii ani foarte mult în cercetare. Avem mai multe programe, FP5, FP6, FP7 au fost un succes. Acum Uh, pentru cercetare avem foarte multe resurse financiare alocate uh, din păcate unde nu s a investit suficient sau unde nu avem rezultate suficient de bune uh, este domeniul cercetării aplicate deci de la um, un element nou produs de cercetarea de bază să se transforme într o cerere de piaă i într un succes pe piaă astfel încât să aducă bani aa cum spuneau colegii anterior. Uh, întrebarea mea este următoarea am uh, înțeles că una dintre prioritățile strategice ale dumneavoastră este aceea de a investi de a inova în domeniul energiei sustenabile. eu sunt raportor pe eficiența energetică a clădirilor. Uh, puțin mai devreme am discutat de etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică pentru produse pachetul privind eficiena energetică conine i alte uh, directive. a dori să vă întreb ce avei în vedere uh, pentru uh, inovare în domeniul energie sustenabilă. spun acest lucru pentru că am îneles că vei selecta în perioada următoare până în decembrie cele trei comunităi primele trei comunităi uh, ale cunoaterii. am dori să tim uh, pe ce, sunt, pe ce vor fi ele focalizate i mai ales cum vedei investiiile în activitatea de inovare pentru eficiena energetică în general i particular la clădiri. mulumesc. Mulțumesc. Domnule schurman aveți acum uh, foarte puține minute la dispoziție pentru ca să ne răspundeți la aceste întrebări. Încercați totuși să răspundeți dacă se poate la toate. If și domnilor, dacă îmi permiteți, o să combin, desigur, câteva întrebări. Mulțumesc tare mult pentru toate întrebările. Le-au fost foarte interesante. Dați-mi voie să vă dau două condiții eh, de bază care vor explica puțin felul în care văd eu unele dintre lucrurile pe care le-ați adus în discuție. Unul se referă la faptul că succesul aduce succes. Mai întâi trebuie deci să avem succes. În ceea ce privește întrebarea pe care mi-o puneți referitoare la mai mulți bani sau chiar o mai mare vizibilitate în strategiile de inovare și așa mai departe, Trebuie doar să ajungem la aceste chicuri și să prezentăm primele succese. Și apoi uh, o să discutăm și despre bani, dar aș vrea să fiu realist. În al doilea, al doilea punct este că nu putem și nu vreau să fim totul pentru toată lumea este un punct foarte important pentru că există tendința să spunem avem acum IAT, este un uh, experiment interesant, lasă-i să se ocupe și de IPR, lasă-i să caute și elemente de formare, să vadă și elemente, care sunt elementele sociale, promovarea științei în societate. Toate acestea sunt aspecte foarte importante Însă noi avem o treabă de făcut, noi avem o sarcină. Și ele nu sunt incluse deocamdată în sarcina noastră. Trebuie să fiu foarte sincer în ceea ce privește pe dumneavoastră, de exemplu, doamnă Stoier. Da, o să acordăm atenție acestui aspect, dar mai târziu. Știința în societate, da, trebuie să facem mai mult în acest lucru, dar nu este una din sarcinile noastre principale. În interesul de a fi foarte clar, trebuie să spun acest lucru. În ceea ce privește noile strategii industriale, doamna Cavalio a pus această întrebare. Da, sunt foarte interesant de agricultură, de alimentație. Uneori uh, mă apucă disperarea când mă duc în Statele Unite sau pe alt, alt continent și văd ce se întâmplă acolo, în America de Sud, în Africa de Sud când vine vorba de vin sau agricultură și îmi spun, Dumnezeule, noi de ce nu suntem lideri în această tehnologie? pentru că nu suntem. Dar aceasta este o discuție pentru Parlamentul European, pentru dumneavoastră, politicienii. Nu este ceva despre care să mă îngrijorez acum. În etapa următoare am uh, trecut uh, domeniile alimentației și sănătății și atâta tot. Deocamdată vrem doar să învățăm. În sfârșit, domnule președinte, dați-mi voie să spun câte ceva despre colocări și colocalizări și problemele principale. Sunt foarte uh, plăcut surprins de întrebarea privind uh, problemele principale, fiindcă acestea pot fi reprezentante de organizații naționale, regionale, de industrii care nu cred în această inițiativă. Iar eu vin uh, dintr-o situație în care acesta a fost cazul iar oamenii spuneau, stăteau în așteptare și spuneau, haide să vedem cum merg lucrurile. Și mie îmi convine această situație, mi se pare realistă. Problema banilor nu reprezintă neapărat o, o problemă. IPR nu reprezintă nici el o problemă dacă reprezintă pentru Europa, aceasta este din cauza eh, senzației permanente de a pune întrebări. Dar în India și în China am văzut de mai multe ori acest lucru. IPR eh, nu a fost niciodată o problemă. Trebuie să se discute, trebuie să se progreseze cu atenție, însă pe parcurs se va rezolva. Chiar dacă aducem o societate mixtă în China, putem spune totul e aici în contract. Iar peste 2 ani apare o problemă și zicem contract, ei, de încolo să rezolvăm situația pe loc. Și asta se va întâmpla și aici și și la chicuri. Deci nu văd prea multe probleme, prea multe obstacole, dar uh, vă rog să vă asigurați să începem, că vom începe să gândim ca adevărați europeni gândirea transnațională nu există uneori. Deci cred că trebuie să căutăm o soluție europeană, fiindcă doar atunci ne vom uh, concentra suficient pe subiectele. Deci centrele de colocalizare, și cu asta voi închide, sunt foarte importante în acest context. Vrem să aducem la un loc centre de excelență în câteva țări care să lucreze foarte strâns care să fie aproape unele de altele, pentru că oamenii să poată deplasa de la unul la, alt, unul la altul și toate celelalte părți ale rețelei să beneficieze, fiindcă știința, tehnologia și modelele economice se vor face la un alt nivel și vor exista foarte multe intersectări. Însă acest lucru înseamnă ca dumneavoastră să vă gândiți dincolo de granițele țării fiecăruia. Pentru că dacă nu, se va întâmpla exact ceea ce s-a întâmplat și în țara mea, în Belgia și în Germania, unde ar fi fost foarte ușor să facem acest lucru și încă nu s-a rezolvat. Și aceasta e o poveste tristă care ar trebui să înceteze. Vă rog așadar, ajutați-ne cu acest uh, tip de gândire, fiindcă trebuie să progresăm. Cu acestea închei. Mulțumesc, domnule președinte. Äh, Mulțumesc foarte mult Mă bucur că ați participat cu atâta entuziasm uh, la discuția noastră, ne-ați impresionat uh, prin felul în care ați prezentat proiectul dumneavoastră și cred că și la cei care au luat cuvântul astăzi ați găsit uh, un sprijin concret. În următoarele luni, în următorii ani vom mai avea contact de aproape și în numele colegilor cred că pot spune că vă dorim mult succes și do it! Mulțumesc! Danke